I missed the okay. right one. Okay. okay. Yeah. Bonjour, euh, tout le monde. Bună ziua tuturor. Este luni după amiază și mulți din membrii comisiei nu au putut uh, să ajungă, așa cum știm cu toții, din cauza dificultăților din spațiile aeriene și orarelor puțin perturbate ale avioanelor, de aceea suntem puțini acum. O să adoptăm acum ordinea de zi. Așadar, vă informez că votul prin raportul din în, în ceea ce privește reducerea sărăciei și crearea de locuri de muncă în țările în curs de dezvoltare, calea de urmat nu va avea loc astăzi, pentru că doamna Eleni Teocarus, uh, raportoarea, nu este prezentă astăzi. Se, rapor, se reportează pentru 2 iunie. Se va adăuga un punct suplimentar în urma uh, reuniunii coordonatorilor din 4 mai. Comisia noastră a hotărât să-și dea avizul în ceea ce privește raportul Comisiei Jurii în ceea ce privește noile reglementări privind comitologia și exercitarea drepturilor de execuție ale Comisiei. Joseph Chassager este raportul Comisiei Jurii. Dacă sunteți de acord cu acest lucru, vă propun să adăugăm acest punct pe ordinea de zi și să uh, îl includem înainte de uh, vot. Dacă există comentarii în ceea ce vește noul proiect de ordine de zi în forma sa modificată? Nu. Deci ordinea de zi este adoptată. Am un anunț de făcut. Comisia noastră a prevăzut o delegație care să meargă în Palestina. Palestina. Sunt dificultăți cu acest lucru și invit coordonatorul, precum și persoanele care participă la această delegație, să rămână puțin după reuniunea de astăzi, doamna Cretă, doamna Sanichi, doamna Streifler și domnul Veghe. Uh, Comisia nu are uh, comunicări de făcut. Deci o să vorbim acum despre handicap și uh, cooperarea în vederea dezvoltării. Este un subiect uh, care nu este cunoscut atât cât ar trebui. Persoanele cu dizabilități fac parte din rândul celor foarte săraci, sunt cei excluși din uh, societate și sunt excluși de la ajutorul pentru dezvoltare. Pentru acest uh, schimb de informații avem plăcerea de a îi spune bun venit domnului Murali Patmanaban, care reprezintă uh, IDDC, și anume Consorțiu uh, Internațional pentru Dezvoltare și Dizabilități, și doamna Ana Pelas, director executiv al responsabil cu relații internaționale de la organizația ONCE și uh, un reprezentant din partea Comisiei Europene. Domnule Pan Van Han, aveți uh, cuvântul pentru șapte minute. Mulțumesc uh, foarte mult. Bună ziua, doamnă președinte, onorabili membri. Mă numesc uh, Murali Padbamavan, care reprezintă IDDC, Consorțiul Internațional privind dezvoltarea și dizabilitățile. Sunt uh, reprezentanți aici ai organizațiilor celor cu dizabilități, ai celor care lucrează în ONG-uri pentru dezvoltare. În primul rând, doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru că mi-a dat această ocazie și doresc să vă felicit pentru semnarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități de către cei 27 de membri. IDDC se axează pe dezvoltarea inclusivă și încearcă să promoveze acest lucru în cele 100 de țări unde activează. Atunci când e vorba de persoanele cu dizabilități, trebuie să spunem că dizabilității nu sunt numai o chestiune de ordin medical, ci reprezintă diversitatea umană, este costul și consecința sărăciei, iar sărăcia este costul pe care îl plătim și consecința dizabilităților. Așa încât drepturile celor cu dizabilități sunt drepturi ale omului. Așa cum a spus secretarul general ONU, dizabilitatea este o urgență tăcută. Ce se întâmplă în lume? Ei bine, persoanele cu dizabilități sunt excluse de la procesul de dezvoltare. Atunci când e vorba de obiectivele de dezvoltare ale mileniului, ODM, dacă vrem să realizăm aceste obiective până în 2015 fără să includem pe cei cu dizabilități, acest lucru este o imposibilitate. Pentru că 20% din cei săraci sunt persoane cu dizabilități. Onorabil membrii acestei comisie, reprezentați o zecime din populația cu una sau mai multe dizabilități. ODM-urile, dacă luăm obiectivul 1. Eradicarea sărăciei. Sărăcia nu poate fi eradicată fără a-i include pe cei cu dizabilități în uh, programele de reducere a sărăciei, de atenuarea sărăciei. Apoi, educația. O treime din copiii care nu sunt încadrați în sistemul școlar sunt copii cu dizabilități. Dacă ne uităm la raportul de evaluare, 3% dintre cei cu dizabilități sunt analfabeți. Îmi cer scuze, spune vorbitorul, 3% sunt doar cu uh, persoane alfabetizate. Dacă doriți să atingem acest obiectiv crucial al educației universale, trebuie să includem pe copiii cu dizabilități în programul de educație. Până acum, avem această convenție care vorbește despre multe aspecte în conformitate cu dezvoltarea inclusivă. În mod deosebit aș dori să accentuez articolul 4, 3 unde se vorbește despre consultări și participare, implicarea persoanelor cu dizabilități în toate programele și uh, politicile de dezvoltare. Din nou, Articolul 11 vorbește despre asistența umanitară și situațiile de urgență. Trebuie să ținem cont și de situația persoanelor cu dizabilități. Apoi, în articolul 32 se vorbește despre cooperarea internațională. Nu vom reuși să realizăm acest obiectiv fără a include pe cei care au dizabilități în acest proces uh, global de cooperare internațională. Suntem recunoscători uh, acestei instituții pentru că ea reprezintă unul dintre donatorii mari din rândul țărilor dezvoltate. Am dorit să vă supunem atenție o serie de aspecte. În primul rând, dizabilitatea Uh, trebuie uh, să fie un uh, program comun, trebuie să adaptăm abordarea twin track, de asemenea persoanele cu dizabilități trebuie să fie incluse în procesul uh, Uh, de dezvoltare. Apoi, în septembrie, avem uh, summitul uh, MDG, deci OMD, în care trebuie să îi angrenăm și pe cei cu dizabilități. Apoi, dorim să recomandăm inițierea unui dialog cu țările partenere pentru a include dizabilitățile, pentru a încuraja țările să semneze și să ratifice această convenție și protocolul opțional. Cu acestea doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat acest prilej și trebuie să vă spun că Trebuie întotdeauna să ne gândim la dezvoltare și prin prisma celor cu dizabilități și să includem. Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Ana Pelaes, care are cuvântul șapte minute. Mulțumesc. Distinși membri ai Comisiei de, de, de, de din Parlamentul European, în numele ONCE și în numele meu, doresc să vă mulțumesc pentru că ne-ați dat prilejul să vă prezentăm ceea ce facem. Mulțumim domnului Guerrero pentru că a propus acest experiment cu Uh, Asociația Națională a Nevăzătorilor din Spania. Suntem o organizație umbrelă pentru toate organizațiile, pentru cei care sunt orbi sau cu vedere afectată. Avem 70.000 uh, de membri care beneficiază de serviciile noastre în mod gratuit. Principala misiune a ONCE este să îi includă pe nevăzători în toate domeniile societății, educație, reabilitare, noi tehnologii, societatea informațională, cultură și sport. În 1998, once a creat Fundația Once pentru solidaritate cu persoanele cu alte dizabilități 4 milioane de cetățeni sunt în Spania și principalele uh, domenii de acțiune ale ONCE sunt uh, uh, învățământ, educația profesională, accesibilitatea pentru toate persoanele cu dizabilități din țara noastră. În 1998, continuând această angajare socială a ONCE, am creat uh, Fundația ONCE pentru America Latină, pentru a promova drepturile fundamentale ale nevăzătorilor în uh, regiunea respectivă. Se numește FOAL și ea este activă în 19 țări uh, vorbitoare de portugheză și spaniolă pe continentul american. Cele sectoare de cele trei sectoare de acțiune sunt uh, educația inclusivă, și anume trebuie să veghem ca dreptul la educație să fie efectiv și să fie la dispoziția tuturor, tuturor copiilor nevăzători uh, din America Latină până în 2015. Apoi uh, formarea și învățământul profesional și de asemenea ocuparea forței de muncă ocuparea forței de muncă, locuri de muncă pentru nevăzătorii de pe acel continent. Există trei principii de bază. În primul rând, hotărârea nevăzătorilor. Ei sunt cei care trebuie să definească și să identifice uh, calea pe care doresc să o urmeze în viață. Apoi, responsabilitatea comună cu autoritățile publice, guvernanța locală. Trebuie să uh, Uh, se ceară ca să nu există discriminări pe bază de uh, dizabilitate și, în al treilea rând, uh, proiecte durabile, astfel încât, atunci când proiectul este finalizat, persoanele sau rezultatele să continue. Vrem să veghem ca copiii nevăzători din mediul rural să poată să meargă la școlile locale cu um, rechizite și uh, manuale uh, gratuite. Aveți aici un uh, proiect, un, un grafic, mă iertați, cu aceste proiecte de educație FOAL. În momentul în care se finalizează procesul de învățământ, persoanele pot să aibă acces la un loc de muncă. Deci nu este numai chestiunea de a da posibilitatea tinerilor să aibă o slujbă după cursul respectiv, însă în felul acesta susținem și uh, firmele sau pe cei care doresc să fie lucrători independenți. De asemenea, trebuie adaptate și locurile de muncă pentru cei nevăzători, pentru cei care au nevoie de pildă de echipamente speciale. ONSE, de asemenea, susține instituțiile care nu sunt legate direct de FOAL, dar care activează în domeniile pe care FOAL uh, le susține. În ultima parte a intervenției mele, dați-mi voie să mă axez pe Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Articolul 32 uh, îndeamnă la cooperare internațională el se referă la muncă și dezvoltare, politicile pe care Uniunea Europeană le încurajează. Apoi avem o serie de recomandări la care aș vrea să mă refer, recomandări pentru instituțiile europene. Acestea trebuie să, ține, să țină cont de Articolul 32 din această convenție privind drepturile persoanelor cu dizabilități și anume o ă, abordare dublă. Ă, dizabilitatea trebuie să fie ă, un proces care să fie luat în considerare în mod global. Apoi, este important uh, să nu avem o abordare numai de caritate și medicală a fenomenului dizabilității. Trebuie să înlocuim acest model al dizabilității și să optăm pentru un model bazat pe drepturile omului pentru toate persoanele cu dizabilități. Asta uh, spune Convenția. Apoi, trebuie să recunoaștem și să ținem cont de diversitatea persoanelor cu dizabilități, pentru că nu toate persoanele cu dizabilități uh, sunt la fel, nu toate au aceleași nevoi. Trebuie să avem în vedere dizabilitățile uh, mai grave, mai serioase, pentru că acestea duc la diferite tipuri de discriminare. Apoi, uh, Uh, gender mainstreaming este foarte important. Uh, sunt persoane care uh, sunt ținta unor discriminări multiple, de asemenea trebuie să asigurăm accesibilitatea universală. Trebuie să echipamentele să fie la dispoziția celor nevăzători și așteptăm o uh, un angajament larg al instituțiilor europene în uh, acest sens. Apoi, alocarea de fonduri și șapte, respectarea principiului și anume nimic despre noi fără noi. E vorba de persoanele cu dizabilități care trebuie să fie implicate atunci când se stabilește propria lor soartă. Apoi, dragi membri ai DV, chiar dacă un stat uh, poate că nu a ratificat această convenție, chiar dacă instituțiile europene nu au ratificat în mod oficial acest instrument fundamental, acest lucru nu înseamnă că Uh, articolul trebuie să fie uh, ignorat. Deci articolul 32 și principiile acestei convenții uh, trebuie să fie puse în aplicare, trebuie să intre în vigoare. Trebuie să se urmeze calea trasată de convenție. Este singura modalitate de a avea o lume în condiții de egalitate pentru toți cetățenii, inclusiv pentru cei cu dizabilități, așa cum sunt și eu însă. Mulțumesc! Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à la Commission représentée. Mulțumesc și acum dau cuvântul Comisiei reprezentată de domnul Boata. Mulțumesc, doamnă președinte. Eh, doamnă președinte, doamnelor și domnilor eh, deputați din Comisia pentru Dezvoltare, mă bucur că pot să profit de această ocazie ca să răspund eh, la prezentarea făcută de membrii IDDC și ONC și pentru a sublinia cât de importantă este această temă în ceea ce privește colaborarea pentru dezvoltare. În primul rând, vreau să vă spun că Comisia Europeană acordă o importanță deosebită acestei Convenții a Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, eh, care este în vigoare din, 2000, eh, eh, din 2008, din mai cu, în curând va avea loc depunerea instrumentelor de ratificare la Națiunile Unite, drept care convenția aceasta va deveni obligatorie din punct de vedere juridic pentru întreaga Uniune Europeană și va impune de altfel adaptarea unei, uh, unor uh, regulamente și reglementări uh, comunitare și naționale. În domeniul dezvoltării. Națiunile, uh, Convenția ne oferă un cadru foarte clar care ne permite uh, să facem ca această colaborare să fie inclusivă și să susținem eforturile țărilor în dezvoltare pentru a pune în practică această convenție și pentru a putea promova drepturile persoanelor handicapate. Comisia Europeană se străduiește să respecte și să urmărească această, aceste principii printr-o această abordare dublă. Pe de o parte, o abordare specifică, individualizată pe grupuri și pe persoanele cu dizabilități și pe de altă parte ceea ce numim mainstreaming, adică includerea acestei, acestui concept în toate programele și abordările sectoriele. Cât privește acțiunile concrete, avem multe din 2000 până în 2009 avem peste 300 de proiecte care au fost deja finalizate și care se adresau în primul rând persoanelor uh, cu dizabilități în peste 69 de țări partenere în curs de dezvoltare. Este vorba de 170 de milioane de euro. Pe de altă parte, aceste proiecte își propun să consolideze uh, capacitatea mișcărilor și grupurilor care susțin aceste drepturi pentru a promova drepturile acestor persoane și a aici Convenția ne propune abordare foarte importantă, cât și să uh, favorizeze uh, incluziunea socială a persoanelor cu dezabilități uh, în ceea ce privește ocuparea locurilor de muncă, sănătatea și educația. Aceste proiecte sunt de obicei finanțate pe liniile bugetare tematice, în special, în special cea numită actorie nestatali, și cea inițiative europene în ceea ce privește drepturile omului. Mai, într-o măsură mai mică, programele uh, care se adresează acestor uh, grupuri sunt finanțate de programe geografice uh, organizate pe țară, dar e vorba de niște resurse mai mici. A doua axă de acțiune este aceea prin care încercăm, așa cum ziceam, să integrăm acest concept și această noțiune în toate strategiile și programele noastre de cooperare, lucru care se dovedește uneori destul de greu. Și, în fine, un lucru important în legătură cu angajamentele pe care le are Uniunea Europeană în ceea ce privește prevenirea handicapului pentru a încerca să reducem uh, apariția. De exemplu, în ceea ce privește uh, siguranța alimentară, există din ce în ce mai multe măsuri de prevenire a catastrofelor programe de vaccinare și de luptă împotriva HIV-SIDA, care au rezultatul de a reduce numărul și gravitatea acestor probleme în în curs de dezvoltare. Vă explic așadar aceste lucruri ca să înțelegeți care sunt problemele cu care se confruntă Comisia. Am să menționez trei dintre ele. În ceea ce privește consensul uh, european din 2005, cât privește dezvoltarea, care este, să zicem, Biblia noastră comună, a noastră și a statelor membre, uh, conceptul de handicap nu este explicitat uh, în mod foarte clar. Sigur că este o dimensiune a drepturilor omului, dar nu se menționează acest concept în mod explicit al handicapului. În al doilea rând, care reprezintă o provocare, este modificarea progresivă a ajutorului comunitar. Cu cât ne îndepărtăm de modelul ajutorului asistenței pe proiecte și ne îndreptăm pe cel uh, pe buget, cu atât mai greu este să ajungem la grupuri foarte țintite. Deci, pe baza unui dialog politic cu țările partenere, trebuie să facem să avanseze această noțiune, acest concept al dreptului persoanei handicapate. De exemplu, uh, uh, când este vorba de cererea de oferte, de licitațiile dintr-o țară uh, parteneră, cât privește construirea de locuințe pentru aceste persoane pentru că va trebui să folosim din ce în ce mai mult regulile de achiziții publice din țara parteneră din ce în ce mai mult. Și, în fine, trasabilitatea și poate că știți că în cadrul OCDE, în sistemul de statistic, nu există un cod specific pentru a identifica măsurile uh, făcute în avantajul persoanelor cu handicap. Deci putem face inventarii, dar nu putem uh, Uh, sistematiza în mod eficace uh, amploarea măsurilor în favoarea acestor persoane cu handicap. Deci toate acestea sunt lucruri pe care trebuie să ne străduim, să facem progrese și credem că noua uh, convenție va, ne va ajuta și va face ca aceste uh, eforturi în favoarea persoanelor cu handicap să fie uh, mai ușor de realizat și de măsurat. Vreau să vă mai spun că am lansat un studiu foarte important cu privire la handicap și cooperarea europeană în domeniul dezvoltării pentru a analiza măsurile noastre anterioare în acest domeniu și pentru a trage învățăminte, recomandări și propuneri care să ne permită să ne armonizăm mai bine cu cerințele noi convenții. Uh, studiul se va finaliza în octombrie anul acesta uh, și uh, vom avea discuții pe marginea acestor recomandări. Vom încerca să ne orientăm mai bine resursele umane în această problemă a persoanelor cu handicap. O a doua inițiativă rezultată din studiu este că Comisia dorește să-și pună la punct uh, guidance note internă a sa din 2004 și care trebuie actualizată pe baza angajamentelor conform noii convenții. În al treilea rând, am uh, demarat uh, o rețea pe tema handicapului și care va fi uh, cuprins în uh, noua rețea de acțiune externe Am identificat deja într-un număr mare de țări uh, punctele focale sau punctele de contact, deci persoanele pe care le vom contacta pentru a lucra în acest domeniu. Asta este situația, doamnă președintă, și sper că în colaborarea și buna legătură pe care o avem cu dumneavoastră, cât și cu consorțiul EDDC, ne vor permite să facem progrese. Așteptăm cu interes recomandările și comentariile Parlamentului pe marginea acestor proiecte. Gata? Ea a zis două... Membre, donc M. Guerrero Salom a demandat la parole. Și acum deputații, domnul Guerrero Salom. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc călduros celor doi uh, raportori care și-au uh, prezentat uh, poziția. În ce privește organizația persoanelor cu dizabilități, cât și cea care a vorbit, doamna care a vorbit în numele asociațiilor în favoarea probleme, persoanelor cu probleme de văz. Sigur că pentru persoanele care nu cunosc foarte bine aceste chestiuni, este, nu este ușor să înțelegem Această uh, organizație, această organizație uh, care beneficiază de resurse tehnice și umane a avut un rol foarte important în uh, modificarea atitudinii uh, față de uh, nevăzători. Ea a contribuit la integrarea socială într-un moment în care persoanele cu dizabilități uh, se confruntă cu probleme serioase sociale de, de acceptare și, de asemenea, a promovat uh, uh, imaginea și rolul lor uh, pentru accesul pe piața muncii. Această organizație a făcut ca acest handicap să devină vizibil și uh, cunoscut în Spania. În plus, organizația participă de foarte multă vreme la construcția europeană și și-a lăsat, de fapt, urmele în tratatele constitutive ale Uniunii Europene, pregătirea fondurilor structurale, în marile orientări care privesc piața muncii și Fondul Social European. și, așa cum ne-au uh, prezentat reprezentanții acestei organizații, este vorba de o organizație care beneficiază de ajutor pentru dezvoltare, care, la rândul ei, și dă ceva. Este o adevărată aliată a noastră, a Comisiei Permanente pentru Dezvoltare. De ce putem spune treaba asta? Pentru că ONC lucrează pentru colaborarea, pentru dezvoltare și uh, așa cum s-a arătat în legătură cu America Latină. Acum, mergând mai departe în legătură cu problema ONCE și ca să revin la prima intervenție, aș dori să revin la un lucru pe care l-am mai menționat deja de multe ori, și anume faptul că sărăcia creează handicap și, de fapt, persoanele cu handicap sunt de două ori mai sărace. Așadar, acțiunile și măsurile pe care noi le-am putea face pentru a reduce uh, sărăcia și a îmbunătăți starea de sănătate, um, școlaritatea uh, oamenilor vor contribui la reducerea obiectivă a handicapului. Fie pentru că handicapul nu se manifestă de la bun început, fie pentru că persoanele cu handicap uh, Uh, vor uh, deveni în felul acesta uh, autonome mm, din punct de vedere social. Din această cauză susțin propunerea făcută în articolul 32 a Convenției de care ni s-a vorbit și anume că va trebui să existe un caracter transversal în toate politicile de ajutor pentru dezvoltare. Uh, comisia mi-a creat impresia foarte favorabilă de a ști că în trecut poate nu a fost suficient de explicită și că va trebui să fie mai explicită pe această temă în viitor. Așadar, în momentul în care vom analiza acordurile semnate între Comisie și statele membre, va trebui să profităm pentru a face mai explicite acele lucruri care nu erau așa în 2005. Ați mai vorbit și de trasabilitatea măsurilor de ajutor pentru dezvoltare. Trebuie ca organizațiile și organismele să participe la acel studiu de care ne-ați vorbit. Trebuie, în plus, să ne sensibilizăm să delegațiile uh, europene în afara Uniunii pentru a lucra pe această temă. Și, în fine, uh, am o întrebare pe care doresc să o adresez uh, coordonatoarei. A, ah, mă scuzați, spune uh, vorbitorul, domnului uh, uh, reprezentantul IDDC, și anume, aș dori să știu ce ar însemna aplicarea articolului 32 al Convenției, care ar fi consecințele asupra persoanelor cu handicap și ce măsuri, ce acțiuni ar trebui să prevenim pentru a combate handicapul în programele de cooperare internațională semnate de Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Gerens. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să mulțumesc celor care au intervenit de la începutul dezbaterii. Mulțumim uh, și comisiei care ne-a informat în legătură cu măsurile pe care le-a luat în acest uh, domeniu. Există, așadar, iată, peste 300 de proiecte care au fost aplicate aici. Totuși, cred că rămân niște întrebări sau niște probleme mai degrabă strategice. Deci avem pe de, pe de o parte actorii, statul, statele, apoi avem ONG-urile care fac o treabă foarte bună, avem programe ale Națiunilor Unite și mă gândesc în special la programe care au fost lansate eh, în urma războiului din Vietnam și care încearcă să răspundă problemelor eh, create de bombele care au fost aruncate în eh, Vietnam, în Laos, în bazele militare din Thailanda pentru în cadrul uh, războiului, dar iată că mult, cu mulți ani mai târziu, generații întregi uh, sunt handicapate în urma acestei situații de acum 40 de ani. De aceea aș vrea să știu dacă s-a pus și problema responsabilității financiare a acestor programe, deci în finanțarea. Aplicând principiul poluatorul plătește, ar fi uh, logic să ca măcar în parte uh, o finanțare să provină de la cei care au creat problema. Deci asta este prima întrebare. Vreau să știu dacă s-au gândit în felul acesta și dacă da, la ce concluzie s-a ajuns. Apoi mă gândesc dacă nu am putea avea opțiune strategică și dumneavoastră înși vă ați insistat asupra dificultăților pentru uh, a ne spune care sunt uh, dificultățile consecințele, multiplicarea acordurilor uh, cu privire la mm, finanțarea bugetară uh, atunci când vorbim despre ajutorul de dezvoltare pentru anumite uh, țări partenere. Deci vreau să știu cine se ocupă până la urmă, din punct de vedere strategic, pentru a răspunde acestor nevoi. E vorba de Uniunea Europeană și statele membre care participă și ele nu am putea avea o opțiune strategică în care să ne asigurăm o contribuție eh, financiară la aceste programe, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul statelor membre. Și asta ar reprezenta, cred, o variantă a ajutorului bugetar, nu între stat membru eh, și țară, internațională, eh, țară beneficiară, ci prin intermediul unui organism internațional. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum o să dau uh, cuvântul uh, prezentatorilor noștri. Domnule uh, Patmaban, vă rog să răspundeți întrebărilor adresate de deputați. La microfon, dacă se poate. Microfon. Yeah, thank you. Uh, when it comes to Article 30... În ce privește articolul 32 și această cooperare internațională, în mod clar, există loc de dialog cu țările partenere pentru a include um, pentru a include acest mainstream al dizabilităților, de asemenea finanțare bilaterală, există șanse de încurajare a țărilor partenere de a face mainstream, de a pregăti terenul pentru includerea persoanelor cu dizabilități. În esență, barierele de natură informațională sau fizice, acordurile, memorandumurile de înțelegere ar trebui să insiste asupra includerii persoanelor cu dizabilități, cu uh, unități de cazare rezonabile. La asta mă refeream în ce privește articolul 32. În relațiile între comunitatea europeană și țările partener. Mulțumesc. Madame uh, pelaev, vous souhaitez la parole. Doamna pelaev, dorește să intervină? Gracias, presidenta. Toma... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Ținând cont de articolul 32 eh, din Convenția privind drepturile persoanelor handicapate, înseamnă să ținem cont de convenție, să respectăm convenția și să respectăm drepturile enumerate în această convenție internațională care în realitate nu sunt decât drepturile fundamentale de care trebuie să se bucure orice om. Ce am putea spune este că există ceva diferit în această convenție care nu se găsește și în alte tratate. Um, locul, punctul în care se vorbește despre accesibilitate, acest concept ne <clears throat> face să reexaminăm ce înțelegem prin conceptul de persoană handicapată, ce înțelege Convenția prin asta. E definit foarte clar în primul articol, așadar definiția arată foarte bine că acest concept, această construcție socială și economică, care este rezultatul interacțiunii dintre persoana care are un deficit concret și barierele care sunt instalate în jurul acestei persoane. De acest lucru trebuie să se țină cont. În general, când se furnizează statistici cu privire la handicap, se ține foarte puțin cont de aceste elemente și când o facem, ne spune câți sunt în țara X sau comunitatea X, câți handicapați există, fără să ne gândim la faptul că ar trebui să știm care sunt obstacolele, care sunt barierele care împiedică persoanele respective să dispună de aceleași oportunități, să se bucură de aceleași drepturi ca și ceilalți cetățeni. Deci articolul 32 menționează toate acestea. Vorbește despre un angajament care trebuie să fie acela de a considera ca acțiune pozitivă programele vizând să contracareze aceste diferențe importante de pornire. Aceste diferențe de pornire există și în sânul Uniunii Europene există și în zona geografică a Uniunii Europene. Va trebui așadar ca Uniunea Europeană <clears throat> să aplice acest articol 32 în interiorul său. Să aplice de asemenea și această cooperare internațională în interiorul Uniunii. Pentru ca toți partenerii să poată să aplice această convenție și să facă în așa fel ca celelalte țări care nu sunt membre ale Uniunii să facă și ele la fel. Mulțumesc. Merci hm, Mulțumim. În încheiere, domnul Boada. Oui, merci beaucoup. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca să răspund pe scurt la trei aspecte ridicate de parlamentari. Mai întâi, vizibilitatea. Cred că comisarul Piebalgs recent a anunțat că avea intenția de a actualiza sau reactualiza consensul european din 2005. Ocazia există. Când se va face acest lucru, va trebui să țină cont de noile angajamente ale Uniunii și statelor membre și în special de această convenție care este pe cale de a intra în vigoare. Să vedem ca problema handicapului să fie menționată deschis și tratată în consens. Cred evident că trebuie să dorim să încurajăm și din partea Comisiei și a statelor membre care vor fi receptive. Am această speranță. Același lucru s-ar putea face și în cadrul revizuirii MDG-urilor la jumătate de parcurs, că se va ține la septembrie la New York. Problema nu e să adăugăm ceva, ci la acest MDG, acces la sănătate, la învățământ, luptă împotriva sărăciei, dacă am lăsat deoparte sau nu persoanele cu handicap, care sunt de două ori sărace și sunt cele mai marginalizate în țările partenere. Cred că e o ocazie foarte bună și în septembrie și când se revizuiește consensul de a pune din nou pe tapet uh, drepturile handicapaților. O chestiune mai delicată, aceea a responsabilității financiare a handicapurilor care sunt create de om, de industrie sau de război. Evident că e o problemă care se judecă adesea în fața tribunalelor, relații complicate, dacă e vorba de puteri inegale. Eu cred că asta ne invită să privim din nou care e chestiunea coerenței politicilor pentru dezvoltare. Când adoptăm pe plan intern directive SEVEZO pentru a preveni riscuri grave, când încercăm să veghem pe plan extern la discipline puternice în ce privește exportul de deșeuri toxice, unde ne alăturăm la conferințe internaționale pentru abolirea minelor antipersonale sau de bombe cu fragmentare, facem o muncă care nu ține direct de cooperarea pentru dezvoltare, dar are un impact asupra viitoarelor handicapuri. Deci un element de coerență pozitivă pentru dezvoltare la care trebuie să încercăm să reducem cauzele de handicap, cel puțin cele legate de situații create de om. Ultimul aspect, chestiunea formelor de ajutor. Revenim adesea la această ambivalență între ajutor proiect și ajutor prin buget ajutorul bugetar e de, de dorit, ori de câte ori se întrunesc condițiile și e mai eficace. Dacă ne mulțumim să înscriem regulamentele FEDER doar că o școală finanțară de acest fond de dezvoltare sau bugetul lui trebuie să fie accesibilă pentru handicapați și veghem la aplicarea acestea, numai școlile finanțate de fondul de dezvoltare și bugetul comunitar, în timp ce celelalte școli construite de țări sărace nu o să fie accesibile. Dacă pentru sprijin bugetar putem face să se schimbe legislația internă a unei țări, cum e Tanzania sau Malawi, ca toate școlile în format standard să fie accesibile copilor cu handicap, vom fi obținut un rezultat mult mai important și nu legat doar de proiectele finanțate de noi. Unde condițiile o permit, cred că sprijinul bugetar e o formă bună de ajutor, dar ne invită să tratăm handicapul altfel, nu doar ca beneficiar al unui proiect, ci ca fiind o categorie de oameni care trebuie să beneficieze de o politică a statului partener și e sensul dialogului politic pe care îl avem cu țările parteneri. Iată în câteva cuvinte ce pot să vă spun și sunt sigur că putem merge mai departe și mai puternic în acest răspuns la handicap prin programele noastre de cooperare în lunile și anii care vin. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Trecem acum la al șaselea punct de pe ordinea de zi. Mandatul extern al Băncii Europene de Investiții. Luna trecută, Comisia Europeană a prezentat Parlamentului și Consiliului o propunere de revizuire la jumătate parcurs în mandatul extern al Băncii Europene de Investiții, care acoperă perioada 2007-2013. Această propunere, introdusă în baza procedurii legislative obișnuite, are o dublă bază juridică, articolele 212, cooperarea cu țările terțe, și 209, dezvoltarea din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Dincolo de baza juridică, dimensiunea de dezvoltare a acestei propuneri este foarte importantă. Un element central al propunerii vizează consolidarea capacității BEI de a sprijini obiectivele de dezvoltare ale Uniunii. În plus, țările acoperite de mandatul extern al Băncii Europene de Investiții sunt practic toate țări în curs de dezvoltare. Iată de ce comisia noastră pregătește un aviz legislativ cu privire la acest dosar. Raportor este domnul Berman. Comisia noastră va solicita de asemenea statutul de comisie asociată la acest dosar important. Parlamentul a primit sesizarea săptămâna trecută și se va anunța în plenară săptămâna viitoare. De asemenea, comisia noastră a solicitat un studiu profesorului Griffith Jones care se referă la reforma BEI și cum să se consolideze rolul acesteia în țările în curs de dezvoltare. Ați primit cu toții acest studiu, al cărei rezumat se găsește în dosarul dumneavoastră. Avem doi invitați la acest punct, uh, Dominic de Craiencur, director de afaceri instituțional, și Giorgio Chiarion Cassoni, șef al unității însărcinate în special de coordonarea cu BEI de la GG fiind de la Comisia Europeană. Mai întâi o să-i dau cuvântul lui Tis Berman, raportorul nostru cu privire la BEI, pentru aproximativ 5 minute. Aproximativ. Thank you, Chair. So... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, la solicitarea Comisiei pentru Dezvoltare Stephanie Griffith-Jones a realizat un raport, o evaluare a posibilului rol al Băncii Europene de Investiții în mandatul său extern. Și mandatul extern, după cum știți, acoperă Asia, America Latină, Africa de Sud, nu acoperă țările ACP, pentru că acestea sunt acoperite de BEI, dar în baza unui alt mandat cu Fondul European de Dezvoltare. Stephanie Griffith Jones este economist binecunoscut. Ultima carte publicată împreună cu domnul Stiglitz, ca să vă faceți o părere despre reputație foarte puternică. Ce a făcut doamna Griffith Jones a fost să facă o evaluare. Sublinează în raportul său faptul că băncile publice au un rol specific pe piețele financiare. În esență, un rol contraciclic atunci când lucrurile nu merg bine. Iată de ce băncile publice își arată importanța deosebită. Pot fi contraciclice în perioade de criză, când fluxurile de capital privat uh, e secătuit, să zicem pentru țările în curs de dezvoltare, unde trimiterile de bani sunt trimise acasă în mai mică măsură, creditele secătuiesc și ele, iar în perioade obișnuite, băncile publice pot fi la fel de contraciclice, dar în altă formă. Se ajute piețele care nu funcționează bine, cei care nu pot să aibă ușor acces la servicii financiare. Should play, should play and can play and do play. Aceste bănci trebuie, pot și chiar și joacă un rol de a asigura accesul. Și sunt, desigur, stabile, spre deosebire de multe bănci uh, private care sunt fiabile la costuri și volum de împrumuturi, fac împrumuturile pe termen lung și pot oferi produse speciale, cum ar fi cele legate de creștere. Dar există multe obstacole și probleme pentru țările în curs de dezvoltare de a avea acces la finanțare. Într-o criză financiară e mai greu decât oricând pentru o țară în curs de dezvoltare să primească împrumut, fiindcă capitalul privat nu vrea să-și asume niciun fel de risc în perioade de criză și am văzut acest lucru și în Europa. Fluxurile de capital din resurse private se cătuiește, după cum am spus, și comerțul internațional scade. Există multe bariere pentru țările în curs de dezvoltare de a se finanța, lucru subliniat, intensificat, înrăutățit de criză. Fluxurile de capital privat se cătuiesc foarte rapid și un volum foarte mare. Ceea ce se vede aici, <clears throat> aici în economiile emergente, pe acest grafic vedeți că din 2006 până în 2007 cifrele au crescut și apoi 2008 și 2009 au scăzut dramatic. Când ne uităm la cifre, a fost vorba cam capitalul privat la intrare 697 de miliarde de dolari în 2007 și în 2009 a devenit ceva negativ, 52 de miliarde de dolari flux de ieșire din țările în curs de dezvoltare. Deci capitalul privat nu a secătuit, ci și-a schimbat sensul de mișcare. Același lucru e valabil dacă vă uitați și la defalcare pe diverse regiuni ale lumii, Africa, cu albastru închis aici, Africa, e mai puțin atinsă de această criză financiară. Pur și simplu pentru că Africa este ținută în afara fluxurilor cu totul. Fluxurile sunt deja secătuite în Africa. În timp ce, în comparație cu Europa Centrală cu roșu, vedeți cât de, de dramatic a scăzut din 2008 în 2009. Aceste sau în uh, fosta Uniune Sovietică cu verde fără Rusia a scăzut și acolo dramatic. Aceste cifre sunt foarte dramatice pentru IMM-uri, uh, fermieri, uh, femei și așa mai departe. Dacă ne uităm la băncile de dezvoltare multilaterale, majoritatea ar fi Banca Mondială și altele, și-au mărit angajamentele foarte rapid. Au dat împrumuturi în mod accelerat, au reacționat foarte rapid la criză. Reacția BEI a fost mult mai lentă, a fost foarte rapidă în Uniunea Europeană, în mod contraciclic, cu o rată mare de împrumut pentru IMM-urile din UE, dar în ce privește țările cu venituri medii și reduse, a fost o scădere de angajamente și de plăți în 2008. Și acum îl salut pe domnul de Creancur care a intrat în sală, spune vorbitor. Dar nu e nimic nou în ce v-am spus, dumneavoastră știți tot ce am vorbit eu până acum. Dar ați venit într-un moment în care am început să critic Bay, deci e un moment foarte potrivit. Am spus că Bay a reușit să fie foarte ferm contraciclică și cu acțiuni rapide în Uniunea Europeană, dar în afara Uniunii Europene e o imagine diferită. În 2008 a fost o scădere bruscă în țările în curs de dezvoltare. Nu se vede același, acest lucru imediat dacă vă uitați la imagine. Băncile de dezvoltare multilaterale pe ansamblu, Banca Mondială, Banca de Dezvoltare Interamericană, Banca de Dezvoltare Asiatică, BEI față de statele non-membre și Banca de Dezvoltare Africană cu violet, cu mov, de fapt, acolo. Toate au crescut uh, împrumuturile între 2007 și 2009. Vedeți că BEI în statele non-membre a mărit uh, împrumuturile mai puțin, dar totuși le-a mărit și există impresia că între 2007 și 2008 nu s-a întâmplat mare lucru. De fapt, e adevărat contrarul. Dacă vă uitați la imaginea precisă, împrumuturile BEI au crescut la țările în preaderare și vecinătatea răsăritană și Rusia și țările mediterane a crescut și acolo puțin. Dar deja vă spun o poveste greșită și nu mai e adevărat ce vă spun aici. Esența celor pe care vreau să le spun este că în țările în curs de preaderare s-a întâmplat foarte mult, iar în țările în curs de dezvoltare și în țările ACP Uh, creditarea a scăzut în 2008. În Asia și America Latină, uh, imaginea din dreapta este uh, și mai clară. În 2008 au secat complet aceste fonduri. Așadar, s-ar putea spune că Banca Europeană de Investiții ar putea să facă mai mult și mai bine ar putea să-și asume ceva mai multe riscuri, mai ales în țările care merită acest lucru, unde riscul este durabil. Trebuie să uh, își adapteze mandatul pentru țările în curs de dezvoltare, să coopereze mai bine cu instituțiile financiare internaționale și cu Comisia în țările în curs de dezvoltare, dar pentru acest lucru ei are nevoie de resurse mai mari, specializate, personalul uh, din mod motive de înțeles, personalul uh, a fost uh, alocat uh, în alte părți. De asemenea, se consideră că e nevoie de mai mult personal pentru mandatul extern al BEI-ului. BEI-ul ar putea să facă mai mult pentru IMM-uri și instituțiile de microfinanțare pentru că incluziunea financiară trebuie să fie cuvântul cheie pentru următorii ani, ceea ce înseamnă acces pentru cetățeni, micii fermieri, femei, micile întreprinderi, dar și întreprinderile medii, incluziunea financiară, accesul la servicii financiare. Toate acestea ar ajuta foarte mult în dezvoltarea și creșterea durabilă a economiilor. Cred că atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul de Craiancur, uh, șapte minute. Mulțumesc, doamna președinte. Dați-mi voi să fiu foarte succint și să recapitulez principalele probleme uh, care au reșit din uh, raportul de Candesu, pentru că acesta se va afla pe agenda discuțiilor noastre în următoarele luni. Vreau să menționez pe scurt cinci puncte uh, principale. Uh, în primul rând, ideea de a disponibiliza 2 miliarde pentru proiectele de combatere a schimbărilor climatice. Acest lucru atrage consens în momentul de față. În al doilea rând, foarte important și în special pentru BEI, este ideea de a eficientiza, de a simplifica obiectele obiectivele pentru diferite mandate în lume. Acum avem un puzzle cu obiective care trebuie îndeplinite în diferite regiuni în funcție de momentul în timp în care s-a hotărât asupra acestora în mod istoric. Acum ne, uh, ne concentrăm asupra dezvoltarea întreprinderilor uh, locale, IMM-uri, combaterea schimbărilor climatice. În al treilea rând, ceea ce interesează Parlamentul și anume consolidarea conținutului de dezvoltare al operațiunilor noastre. În al treilea rând și la fel de important, și o să mă refer mai târziu la acest lucru, este ideea de a adapta mijloacele obiectivelor și prin aceasta se vizează adaptarea uh, resurselor la care tocmai s-a făcut uh, referire pentru a eficientiza Uh, modul în care BEIU are acces la granturi, pentru că este foarte greu să mergi mai departe fără un împrumut nerambursabil pentru o serie de acțiuni și, de asemenea, în ceea ce privește valorificarea sinergiilor cu Comisia, de exemplu, uh, pentru uh, birouri ale delegației comune. Apoi, consolidarea cooperării cu Comisia și cu alte instituții financiare. Acest lucru este extrem de important. Considerăm că BEI, în calitatea de bancă europeană, trebuie să fie omologul Comisiei care um, răspunde de granturi la nivelul uh, european Sugestiile făcute pe termen lung, probabil că le aveți în minte, se referă la un volum de muncă mai mare, ideea de a crea o agenție care să pună la oaltă capacitățile și resursele investițiilor financiare ale Comisiei și BEI-ului și posibil transformarea acestei agenții într-o bancă de cooperare și dezvoltare europeană pentru a da mai multă vizibilitate și uh, eficiență tuturor mijloacelor care sunt dispersate actual în diferite părți ale Uniunii Europene. Aici, esențial este de a pune în mișcare un proces și de a începe studii de fezabilitate. Dați-mi voie să Uh, evidențiez două aspecte văzute din partea BEI. În primul rând, să adaptăm nivelul resurselor la ambiții. Am menționat acest lucru uh, anterior. Cu cât intrăm mai mult în această zonă a dezvoltării, cu atât considerăm că e nevoie de resurse mai multe, de granturi. O să vedeți una, o anexă în raportul cam de SIU unde se vorbește de resursele de personal uh, pe euro și veți vedea că acest raport uh, merge de la 1 la 40 în funcție de instituțiile cu care este comparat BEI-ul. Granțurile, împrumuturile nerambursabile pentru subvenții în regiuni sau țări care sunt supuse regulilor uh, FMI pentru uh, proiecte unde e nevoie de un element de concesie. Apoi, în al treilea rând, guvernanța și cultura adecvate. În acest raport se recomandă uh, un grup, uh, un grup secundar. O altă problemă importantă se referă la eficiența maximă, coerența și vizibilitatea care ar putea, le-ar putea avea acțiunea uh, Uniunii Europene. UE este în momentul de față principalul, principala sursă de ă, asistență, dar totuși nu se bucură de vizibilitatea adecvată. Ideea, deci, a unei platforme UE care este foarte importantă. Cred că tratatul de la Lisabona și lansarea serviciului acțiunilor externe constituie momentul uh, și modalitatea de a oferi un braț acestei politici. În raportul doamnei Griffith Jones, care îi mulțumim foarte mult uh, pentru uh, aceste subiecte de meditație, Trebuie să fim atenți atunci când uh, analizăm evoluțiile de la un an la altul. Poate că o perioadă mai lungă este importantă, însă este adevărat că performanța nu a fost remarcabilă ca în cazul altor instituții și motivul rezidă în două cauze. Proiectele de finanță... Uh, BEI-ul finanțează proiecte uh, IMM-uri, deci noi nu finanțăm bugetele statelor. Dacă asta este bine sau rău, asta e altă dezbatere. Dar dacă nu o faci acest lucru, este uh, greu să pui uh, la uh, dispoziție sume mai rapid. Deci depindem foarte mult în legătură cu progresul proiectelor și cererea de credite BEI și al doilea aspect este stabilirea prețurilor uneori BEI-ul a fost uh, acuzat de dumping pentru că era mai puțin costisitor ca alte instituții financiare. Astăzi lucrurile stau exact la polul opus. Toate instituțiile financiare au acces la uh, granturi, la subvenționarea uh, stabilirii prețului și ne putem întoarce la cifre dacă veți. În ceea ce privește asumarea riscului, în primul rând, e vorba de capitalul băncilor. Știți foarte bine că avem o rată de îndatorare care limitează capacitatea noastră de a uh, da mai multe credite sau de a ne asuma mai multe uh, riscuri. Deci trebuie să avem acest lucru în vedere. O să închei prin a spune că trebuie să lucrăm mai îndeaproape cu Comisia pentru a pune mai bine la oaltă împrumuturile și împrumuturile nerambursabile, pentru că în felul acesta vom ajunge la o dezvoltare adecvată. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Casoni are cuvântul, șapte minute. Mulțumesc, domnul președinte! Sunt foarte încântat să prezint uh, punctul de vedere al Comisiei privind mandatul extern al BEI-ului. Am uh, prezentat uh, o, o propunere a Comisiei pe 21 aprilie, care a fost transmisă Parlamentului la începutul acestei luni. Cred că veți uh, găsi o echilibrare și o propunere solidă care va permite BEI-ului să-și continue mandatul Actualul temei uh, juridic uh, expiră pe 31 octombrie 2011, așa cum uh, a fost prezentat de Dominic Rancur și propunerea Comisiei se inspiră În ceea ce privește mandatul a cărei activare o propunem, Cred, considerăm că acest lucru trebuie să fie legat de operațiunile de combatere a schimbărilor climatice, apoi o schimbare majoră și o să mă întorc la acest lucru în contextul comentariilor la raportul prezentat de doamna Griffith Jones. Propunem să schimbăm oarecum obiectivele dispersate regionale care sunt pentru mandatul BEI cu un obiectiv uh, orizontal uh, pentru toate regiunile și cred că acesta este punctul central al raportului profesorului Griffith Jones pentru a ne permite pentru a permite Bailey să uh, intervină în toate regiunile cu același tip de activități. Apoi am acordat multă atenție pentru a prelua rezultatele discuțiilor anterioare din Parlament și temeiul uh, juridic actual pune accent pe necesitatea ca BEI să se îndrepte mai mult uh, către o uh, către credite care să aibă în vedere aspectele de mediu. Acest lucru înseamnă o creștere progresivă a evaluării și eforturilor de monitorizare de către BEI și o necesitate de a alinia ă, obiectivele BEI. Probabil că e nevoie de mai multe resurse umane și financiare. Deci, ă, important este să nu dăm un mandat ă, prea solid BEI-ului dacă nu au resurse suficiente. De aceea și colaborarea BEI-ului cu Comisia în acest sens este un aspect vital ne interesează foarte mult această componentă dezvoltare pentru că considerăm că se poate face mai mult și sugerăm, de pildă, o intervenție progresivă a BEI-ului către sectoarele sociale, sănătate și educație. Acest lucru în prezent se face oarecum pe o bază ad hoc. Acest punct a fost ridicat în discuție în uh, raportul profesor, doamnei profesor Griffith Jones. Uh, este un alt aspect uh, unde intenționăm să lucrăm unde aproape cu Parlamentul uh, și cu BEI-ul, și anume uh, criteriile de dezvoltare. Ce analizăm atunci când vrem ca BEI-ul să vadă mai mult care este impactul activităților lor? Pentru acest lucru e nevoie de o analiză mai aprofundată pentru a adapta intervențiile de creditare. Ultimul punct pe care doresc să îl prezint în legătură cu propunerea noastră este necesitatea ca pentru a transpune la nivel regional aceste obiective la nivel înalt și pentru a vedea cum acestea ar trebui puse în aplicare, cum ar trebui elaborate mai multe documente de strategie sub formă de linii directoare regionale elaborate de Comisie și BEI în urma uh, contribuțiilor la nivel înalt din partea Parlamentului și Consiliului. Ultimul punct care nu a fost uh, inclus în raportul Cam dar care este inclus în propunerea Comisiei, este extinderea uh, domeniului uh, geografic uh, de aplicare al mandatului extern către țări cum ar fi Libia, Islanda, Belarus și Cambodgia și în această privință ne așteptăm să avem un dialog cu Parlamentul în procesul de aprobare a mandatului. Câteva comentarii legate de acest raport uh, bun și vreau să îi mulțumesc nu numai profesorului Griffith Jones, dar și domnului Berman pentru că au dat posibilitatea comisiei să intervină în atelierul de dezbateri de elaborare a acestui raport, uh, care este bun și ne oferă multe teme de uh, analiză, de meditație. Important este ca Beiul și toată lumea să înțeleagă că Beiul lucrează în baza unui mandat Parlamentul și Consiliul hotărăsc acest lucru. Nu putem să ne plângem dacă Beiu nu este prezent în toate țările, pe toate continentele, pentru că acest lucru a fost hotărât la nivel politic. Acest lucru trebuie să reiasă dintr-o dezbatere parlamentară. Personal împărtășesc, consider că Beiul poate să-și asume mai multe uh, riscuri uh, pe plan extern. Are o, uh, un bilanț foarte solid, lucru care trebuie valorificat și existența unor garanții UE. Cred că acest lucru trebuie să fie o bază pe care să construim pentru a permite Beiului să se implice uh, în uh, proiecte care uh, nu uh, au uh, un uh, rating al creditului foarte mare. În, în ceea ce privește creditarea, aș spune că Bugetul extern al UE este utilizat într-un mod limitat, colegii mă pot corecta, cred cred că nu mai mult de 3-4% din uh, acest capitol bugetar UE este dat uh, pentru interrelaționarea cu alte uh, instituții. Trebuie să, vedem, să avem în vedere o creștere treptată, ceva de genul 10%. Asta ar fi un pas semnificativ înainte. De asemenea, trebuie să avem în vedere și faptul că bugetul UE este uh, limitat. Nu știm ce se întâmplă în cadrul următoarei perspective financiare, însă oricum trebuie să ajungem la un echilibru între un buget uh, limitat și necesitatea de a face mai mult. Ultimul punct și poate cel mai important uh, este latitudinea supravegherii de către Parlament. Acesta intră în cadrul discuției privind mandatul ultima discuție înainte de iulie 2009, când a fost adoptată, a fost adoptat temeiul juridic. Cred că acum suntem gata să începem o discuție politică cu Parlamentul și suntem gata să ascultăm dorințele dumneavoastră. Merci beaucoup. La parole est maintenant aux députés. Est-ce qu'il y a des questions? Mulțumesc foarte mult. Acum deputații, domnul Cherero, vă rog, dacă aveți întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să îl mulțumesc pe domnul Perman pentru raportul său, care are o componentă empirică foarte puternică și uh, un spirit uh, analitic în același timp. Este foarte clar că persoana care a întocmit acest raport este o personalitate foarte puternică, după cum am văzut în această comisie. Și Comisia noastră a avut relații așadar pe această temă, atât în cadrul cât și uh, cu instituții din afara Parlamentului. Ne interesează, evident, ce se întâmplă la nivelul activităților bancare și perspectivele pe care eh, BEI-ul le are în ceea ce privește politicile de eh, cooperare. După cum am înțeles, banca Uh, Europeană de Investiții trebuie să se concentreze mai mult pe politicile de dezvoltare și uh, pe structurile uh, ecologice, structuri de transport ale utilităților, pe sănătate, pe învățământ și educație. Consiliul Înțelepților, care a analizat planul de reformă intermediar, a al Băncii Europene de Investiții a arătat de asemenea că este nevoie de o implicare uh, deosebită a băncii pentru a extinde acțiunea externă a băncii în cadrul acțiunii externe a Uniunii Europene. Ideea este așadar să creăm o platformă uh, Uh, pentru în care să se manifeste eforturile Comisiei ale uh, Băncii Europene de, de Investiții ale țărilor membre și uh, ai relațiilor pe care banca le are cu alte instituții precum ar fi Berdul. Avem nevoie de politici cu o dimensiune de colaborare mai amplă. În ceea ce privește raportul uh, privind uh, consecințele crizei asupra țărilor în curs de dezvoltare, la care am fost uh, raportor, Beiul, Beiul Băncii Europene de Investiții i s-a cerut să pună în practică un gen de măsură la care ține mult Comisia și la care trebuie să fim atenți. Este uh, vorba să ne asigurăm că activitățile sale nu eh, sunt susținute din eh, fonduri indirecte sau eh, paradisuri fiscale. E vorba așadar aici să manifestăm o atitudine foarte serioasă. Când am făcut uh, analiza um, de etapă a Băncii Europene de Investiții și a perspectivelor sale de viitor, am ajuns la concluzia că trebuie să insistăm așadar pe politicile de dezvoltare și am spus și la întâlnirea anterioară în cadrul acestei comisii permanente că ar trebui să reanalizăm identitatea băncii nu înseamnă să-i negăm identitatea originală, ci cred că trebuie să întărim componenta de dezvoltare. Cred că dacă am face așa, întregul Parlament ar susține această idee și Comisia noastră în mod deosebit. Mulțumesc, domnul Gărans. Mulțumesc, domnul președinte. Antevorbitorul meu a vorbit foarte bine Uh, doresc să susțin aceleași idei, nu vreau să intru în detalii pentru că nu cred că vor, uh, voi, uh, voi găsi cuvinte atât de potrivite ca el. În al doilea rând, legătură cu dezvoltarea acestei cooperări transfrontaliere. Aș vrea să știu dacă și Comisia uh, gândește la fel ca mine cât privește finanțarea țărilor în curs de dezvoltare. Deci putem împrumuta fără multe uh, probleme. Nu putem reproșa beiului că nu împrumută uh, suficient sau Nu, nu putem anula o tradiție de împrumut. Deci e o chestiune care se leagă direct de buna guvernare. Vreau să vă întreb în legătură cu relațiile sinergice între Comisia Europeană și BEI-ul. care s-ar putea concretiza, de exemplu, în parteneriate public-private și pot să dau aici un exemplu. În loc să încercăm să stropim întregul continent european cu împrumuturi de acest gen, nu ar fi mai bine să ne concentrăm pe proiecte cu adevărat strategice în special uh, în promovarea uh, uh, surselor energetice alternative, programe ample și în cadrul sumei care a fost anunțată la Copenhaga pentru perioada 2010-2012 n-ar fi mai bine să modificăm alocarea pentru proiecte mari care pun la oaltă atât sectorul public și pe cel privat deci o întreprindere mixtă, nord-sud, de exemplu, și cum țările din nord nu vor mai avea ce să mănânce, vor putea să împrumute prin intermediul Băncii Europene de Investiții. Pentru a ne eh, lega și de buna guvernare, am putea introduce o condiție de îmbunătățire a guvernării la nivelul eh, țărilor în curs de dezvoltare și să obținem eh, din această, din această condiție rezultate bune Uh, cu privire la sumele care vor fi uh, finanțate și aflate în sarcina țărilor industrializate. Iată că cred că în felul acesta, stimulând parteneriatul public-privat, am putea să obținem rezultate. Nu știu de ce nu se face. Pentru că, în realitate, progresele care se fac sunt extrem de mici. Și mă gândesc în special la forumul de afaceri american-african, anunțat acum uh, câțiva ani uh, și care ar face față acestei provocări, dar care, iată, uh, se materializează greu. Mulțumesc! Mulțumesc și acum o să dau din nou cuvântul domnului Crancur și Chiarian Casoni, după care vă da cuvântul domnului Berman. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc pe scurt să răspund aspectele menționate de domnul Gerens și Guerrero. Într-adevăr, această idee a unei platforme, așa cum apare în raportul înțelepților, este într-adevăr un aspect căruia am acordat cea mai mare atenție în uh, sensul unui sprijin financiar acordat unei politici externe Uniunii aplicată de Serviciul de Acțiune Externă. Este exact uh, în genul de cadru la care ne gândim la Comisie pentru a, face, uh, pentru a găsi un răspuns la problemele legate de modificările climatice. Provocarea este uriașă. Am făcut o propunere uh, și pe care o discutăm și anume de a folosi acest concept de platformă pentru a utiliza toate resursele uh, sub un pavilion comun al Comisiei și al băncii. Deci așa ne-am gândit să abordăm problema și, după cum ați spus, domnule Göring, atât pentru proiecte mari cât și pentru proiecte mici, pentru că și cele mari și cele mici au un uh, rol de jucat. În legătură cu acel uh, centru comun uh, de finanțare, vă asigur că BEI-ul abordează această chestiune cu toată seriozitatea. Nu e întotdeauna o problemă ușoară, dar suntem în fața altor instituții financiare uh, la ora actuală ne străduim foarte tare să convingem celelalte instituții financiare să ajungă la nivelul la care suntem noi, pentru că nu are niciun rost să-i spui uh, vreunei țări sau unui uh, uh, investitor dintr-un fond de investiții că nu poate să facă un lucru dacă nu dacă poate să evite o cale și să folosească alta. Deci trebuie să acest lucru însă uh, ține mai degrabă de competențele pe care Consiliul și Parlamentul le au cât privește decizia politică. Și, în fine, atunci când vorbim despre țările cele mai îndatorate, despre care a vorbit domnul Gerens, și nevoia de a utiliza la maxim sinergia dintre bancă și comisie, ei bine, și aici pot să vă spun că dacă ajungem, uh, am ajuns doar cu, cu câteva minute uh, întârziere, este pentru că am avut o întâlnire la care am analizat exact această temă pentru a obține acele rezultate pe care le așteaptă toate părțile interesate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, uh, Dominic, deoarece ai spus deja cam ce vreau eu să spun. Vreau doar să mai adaug în legătură cu această chestiune la care reflectăm, această platformă mm, care ar putea să pună la oaltă, într-un mod mai inteligent, forțele Comisiei și ale Beiului, dar și ale celorlalte uh, instituții uh, financiare, comunitare și uh, bilaterale, Așadar, în legătură cu nevoia de a încerca să evităm risipirea uh, de resurse, disiparea de resurse în prea multe proiecte, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Gerens. Pentru că exact asta am vrea să facem prin această uh, măsură, în special prin mandatul privind uh, schimbările climatice. o chestiune într-adevăr foarte importantă și pe care Uniunea trebuie să o abordeze uh, și nu poate fi abordată decât în mod strategic. Aș dori să vorbim mai mult, să aflu mai mult în legătură cu ideile, cu instrumentele, cu proiectele, deci și instrumentele, căile și metodele pe ca, la care v-ați, gândit în acest uh, context. Beiul nu uh, poate investi în uh, toate țările, în absența unor garanții, dar există niște uh, condiții care trebuie respectate. Uh, avem pentru astfel de situații niște instrumente specifice, dar trebuie să ne gândim și să vedem cum putem concentra mai bine resursele și asta la nivelul Uniunii, dar și la nivelul uh, statelor membre pentru ca aceste împrumuturi să fie cât mai eficace. Mulțumesc și acum domnul Berman care va trage concluziile. O să vorbesc acum uh, franceză. Din semn de respect pentru colegul Goerens. Ne facem uh, complimente aici între noi, pentru că în afară se întâmplă foarte rar. Deci încercăm să compensăm. Așadar, Câteva aspecte pe care nu am uh, putut să le menționez în uh, raport. E bine, cred că avem aproape un consens și în uh, propunerea comisiei, cât și în raportul înțelepților, cât și în raportul Griffith-Jones. Este clar că este nevoie de BEI ca instrument de dezvoltare care nu poate să trăiască doar din subvenții, și are, în mod evident, nevoie de un instrument bancar uh, și public. Asta e una. Deci o bancă care să se concentreze nu numai asupra rolului său uh, istoric de a investi în infrastructură, în energie durabilă, în um, IMM-uri uh, și prin care face mult mai multe lucruri în Europa decât în afară, dar uh, în privința condițiilor de dezvoltare durabilă, de dezvoltare transparentă, adică nu se folosesc paradisurile fiscale și nu doar uh, ca să-i fac plăcere Evei Jolie, zic treaba asta, e vorba de o cerință. O cerință a dezvoltării. Deci tot acesta într-o mai strânsă colaborare cu băncile de dezvoltare naționale, uh, în mm, platforme. Într-adevăr, un lucru necesar, dar cu un mandat simplificat, care ar putea fi același pentru toate regiunile și care ar comporta de asemenea și niște proceduri simplificate, deoarece o parte a lentorii cu care se deplasează beiul se datorează unor proceduri prea complexe și care ar putea fi eh, simplificate. Va mai trebui, și aici cred că Comisia a avut o sugestie foarte uh, bună, să folosim mandatul opțional de cei 2 miliarde de euro pentru a pune pe picioare măsuri de combatere a schimbărilor climatice. Dar continui să zic și Stephanie Griffith Jones o spune în egală măsură, uh, Eh, toate bune și frumoase. Deci dacă dorim să avem o bancă publică care să joace rolul său adevărat în dezvoltarea economică a țărilor în curs de dezvoltare, e bine, va trebui ca această bancă să-i ajute să ajute acele eh, țări și cetățenilor să aibă acces la finanțarea pe care nu o găsesc în altă parte. Deci este, poate fi vorba chiar și de simpli agricultori care doresc să-și cumpere împreună un camion sau o femeie care vrea să-și deschidă un atelier de cusut și are nevoie de câteva mașini de cusut. Toate acestea sunt necesare pentru a asigura creșterea durabilă a țărilor în curs de dezvoltare, lucru pe care ni-l dorim cu toții. Mulțumesc! Bun, trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi, dreptul de examinare democratică cu privire la documentele de programare în baza legislației în materie de dezvoltare. După cum știți deja, am primit din partea Comisiei diverse documente strategice care aplică instrumentul de finanțare pentru cooperare la dezvoltare ICD sau DC în engleză. Aceste documente au fost examinate de grupurile de lucru și invit acum președinții acestor grupuri de lucru să-și prezinte concluziile și recomandările. Grupul A este reprezentat de domnul Noiser. Aveți cuvântul. Thank you. Um, I think I'm the... Mulțumesc. Cred că sunt uh, singurul de la grupul A care prezintă un raport. Grupul de lucru A, după o aprofundată, un aprofundat schimb de păreri cu Comisia, a evaluat raporturile pentru documentele strategice pentru Vietnam, Malaysia, Birmania, Cambodgia, la întâlnirea de pe 28 aprilie s-a discutat MDG cu Cambodgia și de asemenea și pe 5 mai. Mai întâi ce privește Vietnamul. Grupul de lucru A este de părere că multe preocupări exprimate la evaluări precedente continuă să rămână valabile, nu au fost soluționate, mai ales uh, sănătatea. Sprijinul uh, comunitar pentru sănătate n-a avut mare succes. Ar trebui să se îmbunătățească pentru viitor în implementare. În al doilea rând, actualizări mai recente ale consultărilor ar trebui să fie furnizate pe viitor și, în al treilea rând, Comisia este invitată să clarifice chestiunea eligibilității în ce privește instrumentul suplimentar de sprijin pentru guvernanță și dialogul strategic între Uniunea Europeană și Vietnam. În ce privește Cambodgia, chestiunea modului în care sprijinul general pentru buget poate să fie furnizat țării respective, care nu este deasupra, nu oferă un nivel minim de transparență și responsabilitate a sistemelor guvernamentale, e o problemă încă nesoluționată. Comisia Europeană recunoaște faptul că în ce privește administrația publică, reforma și gestionarea finanțelor publice, progresul este foarte lent, corupția continuă să fie endemică, și multe legi importante încă n-au fost adoptate. Grupul de lucru A ia notă de faptul că Comisia Europeană va evalua în dialogul cu guvernul și alți parteneri cele mai bune opțiuni de a furniza ajutor pentru a continua sprijinul um, cu o mai mare focalizare pe rezultate. În această măsură, se sublinează faptul că contribuabilii europeni, banii oferiți trebuie să meargă să sprijine reformele, să, reformele, să lupte împotriva corupției, să se prioritizeze transparența și responsabilitatea. Grupul nostru de lucru sublinează nevoia de a primi rapoarte regulate în ce privește atingerea indicatorilor și rezultatele generale pentru operațiunile respective și un calendar clar în funcție de îndeplinirea fiecarei condiții de eligibilitate, finanțarea urmează să fie dată sau nu. Acum, în ce privește Malezia, Comisia Europeană ar trebui să acorde o atenție sporită următoarelor chestiuni problematice. Mai întâi, drepturile persoanelor indigene în anumite părți ale țării, în al doilea rând, Malaezia ar putea să facă îmbunătățiri semnificative în uh, ce privește drepturile omului, în special în ce privește drepturile și libertățile politice. În al treilea rând, atingerea obiectivelor de dezvoltare ale, gol, ale mileniului numărul 6, combaterea HIV-SIDA până în 2015. Cred că în numele domnului Kașmarek o să prezint raportul pentru Birmania, Myanmar, Comisia Europeană este invitată uh, ca în implementarea programului de ajutor să țină cont de observațiile de mai sus și în special să formuleze un profil de guvernanță care să conțină detalii în legătură cu situația politică și eventuale opțiuni de viitor cu scopul îmbunătățirii situației drepturilor omului în țara respectivă. În al doilea rând, activitățile principale chestiunile cele mai importante, să ofere Parlamentului European, în al treilea rând, indicatori de realizări adecvați în ce privește rezultatele și obiectivele, în ce privește asistența pentru țara respectivă. Cu privire la Thailanda, raportor a fost doamna Crețu. O să prezint eu rezultatul. Comisia de dezvoltare invită Comisia Europeană să furnizeze Parlamentului European mai multe informații în legătură cu situația politică în al doilea rând, în ce privește implementarea, <clears throat> Comisia Europeană ar trebui să acorde atenție asigurării ca asistența financiară pentru facilitățile comerciale să fie implementată, astfel încât uh, obiectivele DCI să fie pe deplin respectate, în special uh, concentrându-se pe obiectivul eradicării sărăciei. Acum, concluziile în uh, faza tragerii concluziilor și pe baza documentelor primite, grupul de lucru A recomandă Comisiei pentru Dezvoltare să nu obiecteze la revizuirea documentelor strategice privind Cambodgia, Vietnam, Birmania, Thailanda și Malaezia. În cadrul procedurii comitologiei prevăzute în baza articolului 35 DCI uh, și să declare închis termenul pentru dreptul de examinare. Grupul de lucru A invită Comisia pentru Dezvoltare să înainteze Comisiei evaluările cu o solicitare expresă de a ține cont de ele când uh, formulează programele anuale de acțiune. Comisia pentru Dezvoltare va monitoriza îndeaproape implementarea documentului strategic revizuit pentru Cambodgia, Vietnam, Birmania, Thailanda și Malaysia și nu o să ezite să se opună acestora dacă observațiile de mai sus nu sunt avute în vedere în mod adecvat. Mulțumesc. Membrii sunt de acord cu aceste concluzii de la grupul de lucru A? Dacă... Foarte bine. În acest caz, declar concluziile și recomandările adoptate de către Comisia DEVE și închidem procedura în ce privește examinarea democratică, în ce privește aceste documente strategice. Cum o să dau cuvântul domnului, domnului Levin? Nu, mai degrabă domnului Deva. Domnul Deva, pentru grupul de lucru B, a să ne prezinte concluziile acestui grup de lucru. Thank you, Madam Chairman. Um... Mulțumesc, doamna președinte a examinat în grupul B aceste revizuri la jumătate de termen pentru India, Nepal și Pakistan. Am analizat și am redactat un proiect de concluzii pentru această revizuire la jumătate de mandat. Mai întâi, în ce privește India. India este a treia mare economie a lumii. O șesime din populația lumii trăiește în India și, din păcate, de asemenea și o treime din uh, cei mai săraci locuitori ai planetei. Finanțarea prin programele indicative multianuale se împart între două zone prioritare. La prioritatea 1, acțiunile prevăd sprijin bugetar MDG pentru uh, sectorul social, în special sănătate și educație. Acesta se concentrează pe reforme în sectorul de sănătate și educație care sunt aproape în întregime cu obiectivul de a atinge obiectivele de dezvoltare a mileniului. Prioritatea 1 este de aceea extrem de relevantă. Țintră de la prioritatea 2, reforme economice, societate civilă, cultură și învățământ universitar, inclusiv sprijin pentru dialogul sectorial cultură, schimburi în materie de societate civilă, mediu universitar, am constatat că prioritatea 2 nu are legături directe cu obiectivele de dezvoltare a mileniului și de reducerea sărăcii. În plus, guvernul indian și organizații din societatea civilă nu sunt foarte entuziasmate de această prioritate. În perioada 2007-2010, prioritatea 1 a primit 70% din fonduri, iar prioritatea 2 30% din fonduri. Considerăm că programul multiindicativ multianual pentru India pentru anul 2011-2013 trebuie să se concentreze mult mai mult pe prioritatea 1 și nu pe prioritatea 2. Propunerea Comisiei recunoaște în mod expres acest fapt. Cu toate acestea, cifrele date de Comisie lasă loc de îndoială. Defalcarea propusă pentru perioada 2011-2013 este între 70 și 85% pentru prioritatea 1, adică educație și sănătate, și între 15 și 30% pentru prioritatea 2. Deci s-ar putea să nu existe nicio creștere pentru prioritatea 1, <clears throat> ceea ce ar fi cu totul inacceptabilă pentru Comisia de Dezvoltare din acest Parlament. Avem și un îndoiel despre finanțarea Erasmus Mundus uh, India în baza DCI este esențial să nu se acorde niciun sprijin sub forma de burse pentru studenți europeni sau profesori universitari europeni. În plus, Erasmus Mundus poate să constituie la scurgerea de inteligență, mai ales împreună cu noul Blue Card european. Dacă acest program e menit să contribuie într-adevăr la dezvoltarea Indiei, condiționalitatea de a se întoarce în India la sfârșitul bursei este de importanță deosebită și e ceva foarte dificil de realizat. Cum forțezi pe cineva să se ducă înapoi, dacă nu vor să meargă înapoi? În ce privește implicarea factorilor de interes, Parlamentul nu este menționat între instituțiile consultate la această revizuire la jumătate de mandat. În concluzie, recomandăm Comisiei pentru Dezvoltare să nu obiecteze acestui document cu privire la India, cu condiția să primim mul- răspunsul mulțumitoare de la Comisie până pe 21 mai privire la principalele două întrebări. 1. Puteți dumneavoastră Comisia garantați că va exista o creștere semnificativă în proporția de fonduri alocate priorității 1, adică cel puțin 80% din fondurile respective? Numărul 2. Puteți introduce condiționalități în Erasmus Mundus, India pentru a preveni, pentru a împiedica scurgerea de inteligență și ca cercetătorii și studenții care beneficiază să contribuie cu adevărat la dezvoltarea propriilor țări. Acum, cu privire la Nepal, grupul de lucru este mulțumit de conținutul acestui raport. Orientarea generală a documentului privind Nepal a fost confirmată la procesul de reexaminare și cele trei zone de prioritate au rămas aceleași stabilitatea și edificarea păcii, educația, comerțul și cap- construirea de capacitate economică. După cum poate vă aduceți aminte, domnule președinte, au existat lupte de stradă, neliniște în Kathmandu în ultima săptămână. Programele de stabilitate și edificarea păcii sunt foarte importante, mai ales având în vedere că maoiștii încearcă să facă guvernul să pierdă putere. Alocările au rămas aceleași cu un buget orientativ de 60 de milioane de euro pentru perioada 2011-2013. E nevoie totuși de îmbunătățiri, mai ales pentru buna a documentului strategic, care printre îmbunătățiri include nevoia pentru o mai bună aliniere a cooperării Uniunii Europene cu sistemele politice din țările respective, întâlnirea responsabilității guvernamentale, îmbunătățirea eficacității ajutorului. Majoritatea programelor propuse pentru perioada 2011-2013 par să se conformeze cu criteriile relevante, dar e nevoie de o monitorizare atentă cu privire la aplicarea acestor proiecte care să fie finanțate prin componenta de stabilitate și edificarea păcii. Procesul de revizuire la jumătate de mandat s-a făcut în consultare cu guvernul, societatea civilă, comunitatea donatorilor și statele membre ale Uniunii Europene. Trebuie să se recunoască faptul că a avut loc dialog cu reprezentanți din Parlamentul nepalez pe 18 iunie anul trecut 2009. În baza documentelor primite, recomandăm să nu se obiecteze la documentul respectiv pentru Nepal. Acum, doamnă președinte, cu privire la Pakistan, suntem mulțumiți de schimbările făcute în contextul revizuirii la jumătate de mandat. Mai multe ajustări au fost introduse pentru a reflecta situația politică de la fața locului. Alocarea generală a fondurilor pentru Pakistan a crescut de la 200 de milioane în perioada 2007-2010 la 225 de milioane pentru perioada 2011-2013 fondurile alocate pentru sectorul principal, dezvoltarea rurală și gestionarea resurselor naturale, a scăzut, în timp ce fondurile pentru sectorul important 2, educație, au crescut. Numărul de sectoare importante s-a redus prin eliminarea unui controversat componentă anti a banilor care a dus la adoptarea unei rezoluții a Parlamentului în anul 2007 cele două sectoare non-focale care mai rămân sunt drepturile omului și buna guvernare și comerțul. La sectorul important 1, dezvoltare rurală și gestionarea resurselor naturale. O clauză de flexibilitate a fost introdusă care permite să lucreze în alte domenii ale, sau în alte zone ale țării dacă se dorește că e imposibil să se lucreze în provincia de la frontiera de nord-vest în Baluchistan. După cum știți, doamna președinte, Țara este într-o perioadă de mare instabilitate și de luptă. În ce privește compatibilitatea, dar și eligibilitatea ODI, majoritatea programelor propuse în revizuirea 2011-2013 par să se conformeze cu criteriile, dar e nevoie de o monitorizare atentă, mai ales în ce privește domeniul justiție și executarea legii, aplicarea legii pentru aplicare uh, la componenta drepturilor omului și bună guvernanță. Unele dintre programele propuse par să fie legate de obiectivele de dezvoltare mileniului și au un caracter adecvat. E greu să facem o evaluare în ce privește conformarea tuturor elementelor acestora cu prioritățile de dezvoltare și cooperare pentru dezvoltare. Consultarea pare să fi fost uh, aprofundată, arătând un acord larg cu privire la aplicarea acestui program consultări cu Parlamentul Național nu sunt menționate în ciuda sprijinului tehnic din partea Comisiei la componenta respectivă. Pe baza documentelor uh, primite, prin urmare, uh, recomandăm acest lucru. Dau cuvântul celor care vor să reacționeze la aceste două rapoarte de valoare. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș uh, dori să fac uh, câteva remarci de ordin general. În primul rând, salutăm discuția care are loc în aceste grupuri de lucru, pentru că pentru că în felul acesta se înțeleg mai bine preocupările Parlamentului și este o modalitate bună de a ține cont de aceste preocupări în pregătirea programelor anuale de acțiune. Vreau să mă refer în mod deosebit la discuția pentru susținerea bugetară, încercarea de a avea o mai bună înțelegere de ambele părți în legătură cu modul în care se aplică această modalitate, așa cum s-a arătat alegerea se face în programul anual de acțiune și vom avea grijă atunci când vom pregăti aceste uh, evaluări să dăm Parlamentului tot ce are nevoie. Un al doilea punct uh, ar fi să vedem ajutorul în legătură cu uh, țările care au un uh, venit mediu la nivel superior. Mulțumesc! Dacă membrii au obiecții la prezentarea care a fost făcută, dacă nu, declar recomandările uh, adoptate de Comisia DV și închei uh, procedura noastră. Trebuie de analiză. Dau cuvântul acum domnului Guerrero pentru grupul de lucru C. Mulțumesc, uh, doamnă președinte în numele lui Devi Maria Sassoli, care a fost uh, președintele grupului G, o să prezint uh, raportul grupului de lucru în legătură cu uh, documentul de strategie pe țară El Salvador, în Salvador. Președintele Funes, Mauricio Funes, se Este vorba de o țară unde există multe carențe democratice uh, în istoria recentă. În mai multe rânduri, președintele a declarat că administrația sa ar face un efort uh, deosebit pentru a ține cont de cei mai slabi. Și aceasta în cadrul uh, prestațiilor uh, de servicii publice. În același timp, guvernul trebuie să adopte măsuri importante pentru a face față crizei economice și crizei sociale. Într-adevăr, Salvadorul Uh, se confruntă cu un proces de violențe și de criminalitate foarte ridicat. Pentru a ține cont de aceste provocări, administrația are nevoie de toată susținerea, atât în interiorul țării cât și în afara acesteia. În această privință, grupul de lucru C se bucură de angajamentul Uniunii Europene uh, în favoarea dezvoltării acestei țări. Ne bucurăm de strategia Comisiei Europene care insistă asupra educației și asupra siguranței oamenilor. Ceea ce vedem în uh, documentul uh, pe care l-am evaluat. Programul estimativ indicativ național, valabil până anul 2013, prevede 48,5 milioane euro pentru coeziune socială și securitate. Așa cum am spus-o, aceste două sectoare sunt de o importanță vitală pentru a combate sărăcia în Salvador. Grupul de lucru este de acord cu strategia Comisiei, care dorește să își țintească uh, eforturile pe programe de educație. E vorba de programe coerente în uh, raport cu strategia de dezvoltare a țării și care țin cont uh, de principiile de bază. Grupul de lucru consideră că în perioada 2007-2010, unde s-a concentrat pe comerț, uh, dezvoltare regională, acestea trebuie să fie publicate. Cât despre modalitatea asistenței, grupul de lucru se bucură de rezultatele bune obținute uh, până acum de susținerea bugetară. Știind mai ales că rezultatele nu au fost la fel de bune în alte țări din regiune. Așadar, există un ansamblu de politici care sunt bine gestionate de guvern. În plus, societatea și Parlamentul Național participă în mod substanțial la aceste eforturi. Accept, am, uh, ne-am bucurat dacă Comisia ne-ar da informații în legătură cu rolul tuturor acestor actori, adică societatea civilă și Parlamentul Național, care au jucat un rol favorabil în reușita acestor instrumente. Apoi ne bucură abordarea pentru care a optat uh, Comisia, și anume quadrilogul. Comisia a încercat ca toate părțile implicate să participe la revizuirea documentului. Considerăm că acest exercițiu nu trebuie să fie o simplă formalitate. De aceea, încurajăm Comisia să își consolideze uh, să consolideze capacitățile instituționale ale societății civile și Parlamentului Național, astfel încât acestea să fie implicate în continuare în strategia de dezvoltare a țării. Concluzie. Am tras trei concluzii principale din analiza acestui document strategic. În primul rând, considerăm că acțiunile uh, avute în vedere de comisie sunt uh, Uh, pertinente. Adică, aceste acțiuni vizează uh, subiecte de importanță strategică și acestea reies dintr-o analiză făcută atât de țara în cauză cât și de comisie. Al doilea, a doua concluzie. Cadrul instituțional în urma celor mai recente alegeri, ne permite să ne întețim eforturile pentru combaterea sărăciei. Grupul nostru înțelege uh, greutățile pe care le reprezintă uh, activitatea într-un uh, context atât de sensibil, mai ales având în vedere criza actuală. Însă, invităm Comisia să valorifice o serie de avantaje oferite de țară și anume participarea semnificativă a actorilor locali, celor care iau parte în acest proces la nivel local, adică ajutorul dat prin susținere bugetară și angajamentul luat de administrația actuală de a combate sărăcia. Apoi, considerăm că este important să vorbim de Uh, coerența uh, politicii uh, pentru dezvoltare. În documentul de strategie națională pe care l-am văzut până acum, nu s-a făcut o analiză în ceea ce privește coerența, pe de-o parte, a asistenței oferite și, pe de altă parte, politicile Uniunii. Grupul nostru realizează faptul că nu este posibil să ajungem la o coerență perfectă Însă, în același timp, amintim că acest lucru este o obligație juridică. E vorba de articolul 208 din Tratatul de la Lisabona. Prin urmare, ar trebui să ținem cont de acest lucru uh, în uh, viitoarele exerciții de evaluare uh, intermediară. Grupul nostru recomandă să nu ne opunem acestui document de strategie națională referitor la Salvator. Mulțumesc! Dacă membrii Comisiei uh, împărtășesc punctul de vedere prezentat de domnul Guerrero, dacă nu, declar aceste, acest raport adoptat de Comisie și încheiem această procedură de analiză democratică. Dau cuvântul acum domnului Gărens pentru grupul de lucru D. Mulțumesc, domnule președinte. Informez uh, Comisia că ne-am reunit pe 4 mai pentru a vedea care este uh, situația în uh, Chile, Uruguay și Paraguay. În ceea ce privește Chile, raportorul Svensson nu este astăzi aici și m-a rugat să fac raportul în locul său, ceea ce încerc să fac. Am avut o discuție pe marginea uh, statului Chile pentru a evidența trei sau patru aspecte care trebuie reținute sau trebuie re, uh, prezentate comisiei. În primul rând, e vorba de uh, situația specifică a uh, Chileului, care a făcut progrese foarte mari pe plan economic, ceea ce ne-a făcut să ne întrebăm asupra pertinenței uh, de a continua asistența către o țară cum este Chile. Reamintesc în trecere că Germania, Spania și Suedia, uh, cei din trei care au dat uh, susținere Chileului s-au retras și atunci se pune problema ce trebuie să se facă după anul 2013 pentru acest an s-a preconizat menținerea programului pe care l-am revizuit uh, la mijlocul perioadei. Dar după 2013 ne trebuie o uh, abordare mai novatoare. Propunerea de a menține asistența uh, actuală făcută de comisie E bine, toate uh, ajutoarele, toată asistența trebuie să răspundă codului DAC al ODCE. Deci toate acestea sunt eligibile ca asistență publică, uh, ceea ce mi se pare uh, elocvent. Ceea ce recomandăm este să ne gândim la modalități de cooperare nord-sud-sud și să uh, prevedem uh, uh donatori de fonduri uh, din uh, nord mai degrabă decât ca toată lumea să se retragă deodată avem o cooperare uh, triunghiulară uh, în această țară. Iată, aceasta este situația în uh, Chile. Și dată fiind situația, este urgent să ne gândim la perioada post-2013. În ceea ce privește Uruguayul, pentru care sunt raportor, situația este foarte diferită unul din cinci uh, locuitori trește sub pragul de sărăcie. Don, uh, alocația bugetară pentru 2013 se, uh, uh, se ridică la 16 milioane de euro. Este vorba de fonduri pentru dezvoltarea economică, unde nu au existat uh, obiecții în urma acțiunilor întreprinse în Uruguay. În ceea ce privește Paraguayul, sunt două sectoare prioritare care sunt uh, finanțate din programul pe care le examinăm, pe de-o parte educația și integrarea economică pe de altă parte. Două sectoare prioritare, așa cum spuneam, la care se uh, ajută, se adaugă acțiunea uh, unei susțineri sectoriale pentru uh, lupta împotriva uh, sărăciei uh, în jur de 20 de uh, milioane de euro uh, la care s-a uh, adăugat o, uh, o sumă suplimentară de 10 milioane, ajungându-se în felul acesta la circa 63 de milioane de euro. Comisia în uh, cadrul combaterii pentru sărăcie trebuie să acorde uh, prioritate acestui uh, domeniu. De asemenea, s-a vorbit despre o susținere bugetară pentru reforma fiscală în Uruguay. Am insistat asupra justificării acestei acțiuni, având în vedere că fiecare uh, țară trebuie să își uh, evalueze capacitatea de redistribuire pentru a răspunde la imperativele sociale. Bugetul, desigur, are misiunea de a reechilibra lucrurile după, după redistribuirea prin uh, sursele statului. Acest lucru este important pentru Paraguay, dar este important pentru toate țările în curs de dezvoltare. Nu este suficient uh, să mărim ajutorul uh, public pentru dezvoltare, ceea ce este esențial, însă trebuie în paralel ca această acțiune să susțină dezvoltarea durabilă a unei țări și în acest cadru trebuie să ne gândim la capacitatea de generare și de redistribuire a veniturilor în cadrul țării cu care lucrăm în parteneriat. Iată, acestea sunt remarcile pe care doream să le fac în legătură cu uh, cele trei uh, proiecte pe care le analizăm. ținând cont de remarcile pe care le-am făcut, care se referă mai presus de orice la perioada care se referă după 2013, deci uh, recomand uh, Comisiei să își uh, dea susținerea și să adopte concluziile. Dacă sunt obiecții la prezentarea domnului Gerens, domnul Guerrero. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu aș vrea să intervin pe marginea prezentării făcute de domnul Gerens, ci vreau să intervin într-o dezbatere sau pe marginea unei dezbateri care a avut loc uh, atunci când s-a prezentat acest raport legat de politica de dezvoltare după anul 2013. Multe țări din America Latină nu sunt țări uh, cu adevărat în curs de dezvoltare. Uh, de altfel, unele dintre ele nici nu agrează această denumire de uh, țară în curs de dezvoltare, uh, ci uh, sunt țări în tranziție. Sunt țări ca Brazilia, care sunt țări care acordă credite. Deci, este o inegalitate socială foarte mare în cadrul acestor țări. În legătură cu propunerea făcută de domnul Gărens, ce trebuie să facem în viitor? Aș vrea să introduc în discuție coeziunea socială și teritorial ca un element uh, al definirii politicilor de dezvoltare în țările cu venituri medii căci, chiar dacă aceste țări nu au probleme de luptă, de combatere a sărăciei, totuși au uh, sectoare sociale, minorități sau mm, porțiuni geografice unde nu trebuie să lăsăm deoparte total politica de dezvoltare. Mulțumesc! Așadar, declar concluziile și recomandările grupului de adoptate de către Comisie. Dacă Comisia Europeană dorește să spună punctul de vedere în legătură cu observațiile făcute de grupul de lucru, grupurile de lucru C și D. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu o să intrăm în detalii, apreciem comentariile care au fost făcute de către Comisia DV. Doresc doar să asigur membrii Comisiei că ceea ce s-a cerut, evaluarea programului în Salvador, acest, această evaluare uh, va fi uh, prezentată în timp util, se lucrează asupra ei. Apoi, a fost un comentariu în legătură cu necesitatea de a ne gândi la viitorul uh, cooperării, nu numai în America Latină, ci în țările în curs de dezvoltare, uh, prin prisma uh, perspective financiare 2013. Această dezbatere a fost inițiată. Vă mulțumim pentru comentarii și vom ține cont de ele a fost o va fi o dezbatere îndelungată și e bine să o începem așa. Oricum, vă mulțumim pentru susținerea dată programelor pe care vi le-am prezentat. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Trecem acum la punctul 7b de pe ordinea de zi. Un uh, uh schimb de puncte de vedere în ceea ce privește avizul Comisiei juri pentru noile reguli de comitologie și exercitarea competențelor de execuție ale Comisiei. Comisia uh, a uh, a avut un raport legislativ pentru a stabili regulile de procedură aplicabile noului sistem de acte de execuție, cum, așa cum sunt prevăzute de tratatul de la Lisabona. Acest uh, raport va înlocui vechea decizie privind comitologia, care până în prezent a constituit cadrul în care s-a înscris uh, acțiunea noastră privind uh, dreptul de analiză democratică ne-am uh, angajat deja în uh, negocieri pentru a stabili care sunt articolele din tratatul de la Lisabona care se aplică în viitor activității noastre în ceea ce privește dreptul nostru de analiză democratică, care, indiferent de rezultatul acestor uh, negocieri, totuși, anumite documente de programare care pun în aplicare uh, Uh, aceste uh, puteri trebuie uh, să fie discutate de Comisia juri. De aceea, coordonatorii, coordonatorii au hotărât marțea trecută faptul că Comisia DEVE trebuie să, sta, să elaboreze un aviz privind raportul Comisiei juri. Coordonatorii sunt convinși că comisia noastră ar putea să lucreze la acest uh, proiect uh, de aviz înainte ca să se pună la dispoziție toate versiunile lingvistice obișnuite. Raportorul nostru, Gay Mitchell, are cuvântul 10 minute. Domnule Mitchell, aveți cuvântul. Mulțumesc. My apologies for being a little bit late. Mulțumesc. Îmi cer scuze, dar eram uh, în altă comisie la vot. Am spus uh, de la bun început că acest regulament, ca și alte instrumente financiare externe, cum ar fi parteneriatul de vecinătate, de stabilitate, pentru drepturile omului uh, și democrație, cât și pentru uh, hrană și alimentație, merg toate în aceeași direcție. Adică Parlamentul și Consiliul dau, încredințează Comisiei mandatul de a elabora măsuri care să aibă o viziune strategică pe termen lung și să se concretizeze în documente strategice. Și acest lucru este urmat de niște dispoziții mai detaliate. Este vorba de planuri multianuale și apoi de planuri uh, anuale. După cum știți, controlăm aceste măsuri încercând să evităm uh, uh, situația în care Comisia să depășească, să-și depășească competențele de execuție uh, Uh, și uh, să își folosește își folosesc uh, competențele pentru a propune rezoluții în plen în Parlament. Regulile care privesc competențele Parlamentului apar în aceste decizii în comitologie, iată, care au fost decise doar de Consiliu, fără participarea Parlamentului. Ei bine, tratatul de la Lisabona a schimbat total sistemul de comitologie, care este acum înlocuit de două categorii de acte. Le, uh, unele sunt cele delegate, pe care, uh, la care Parlamentul se poate opune și uh, acte de punere în aplicare, la care controlul se face numai de către statele membre. Acesta face obiectul negocierii noastre, noastre uh, Uh, intermediare și uh, pentru care dăm raport periodic în această comisie. Uh, Parlamentul insistă asupra faptului că trebuie să aplicăm regulile privind actele delegate pentru a controla programele naționale. Programele anuale uh, trebuie să respecte regulile uh, actelor de executive, dar Comisia insistă că toate aceste documente trebuie considerate acte de, de executare. Comisia mai lucrează și la o nouă propunere pentru a stabili regulile de comitologie la uh, actele de executare. Pentru că aici Comisia nu a alocat niciun fel de rol Parlamentului, are obligația de a transmite Parlamentului proiectul uh, de document și statelor membre și s-au eliminat toate trimiterile la dreptul pe care le are uh, Parlamentul de a obiecta atunci când Comisia și-a depășit uh, Uh, mandatul. Dar există un aspect și mai sinistru al uh, propunerii. Este vorba de o aliniere orizontală a tuturor dispozițiilor comitologice actuale cu privire la actele de execuție. Este vorba de uh, actele de reglementare cu control pe care am încercat să le aplicăm la DCI, dar nu am reușit. Acest lucru se aplică Uh, comitologie pentru toate instrumentele financiare care se vor numi în mod automat acte de punere în aplicare Chiar dacă uh, există o clauză care spune aplicarea actelor uh, de executare nu trebuie să aducă atingere. Sistemul se va aplica, dacă se, acest sistem se va aplica imediat, ne vom pierde uh, competențele uh, și nu uh, vom putea să controlăm actele delegate în viitor. Dar această propunere se află în conformitate cu propunerile legislative actuale deci, Parlamentul are competența de a modifica dacă uh, colegii noștri de la se, se, Comisia Juridică își respectă mandatul. Uh, dorim să înaintăm acele amendamente care să ne asigure că Parlamentul își uh, păstrează uh, dreptul de control și chiar să întărim aceste drepturi și competențe acum că avem tratatul de la Lisabona. Am prezentat și amendamente cu privire la măsurile externe în ceea ce privește aplicarea competențelor de execuție. Nu știm care va fi până la urmă uh, poziția uh, Comisiei Juridice pe această temă. Din această cauză, uh, raportul meu va veni, avizul meu va veni cu a doua opțiune cu privi, care ne va permite să continuăm negocierile și sper că pot conta pe sprijinul Comisiei în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum uh, au cuvântul deputații, dacă doresc să ia cuvântul. Domnul Teva? Uh, mulțumesc! Am ascultat uh, cu atenție cele spuse de domnul Mitchell. Simplu spus. Tratatul de la Lisabona ne dă mai multe competențe de control sau de codecizie? Pentru că oarecum uh, supraveghem munca altuia și facem comentarii. Asta ar fi una. Alta este, alta este să ai un rol activ în uh, elaborarea legilor. Eu nu prea înțeleg de ce dacă am fost incluși în codecizie, uh, vorbim acum despre uh, competențe de, de control sau n-am înțeles eu nimic de aici? Mulțumesc, domnul Gărenț, acum. Aș vrea să vă spun de la bun început că susțin și împărtășesc concluziile propuse de domnul Mitchell. Aș vrea, evident, să știu ce spune și Comisia pe această temă. Cred că n-ar fi bine să uh, renunțăm la ce am avut până acum și anume să ne pronunțăm asupra rezultatelor analizei uh, de etapă. Știți foarte bine că discută, discutăm cu multă onestitate despre felul în care se execută programele și încercăm să participăm la găsirea soluției și nu la crearea problemei. Aș mai zice că evaluarea face parte din ciclul însuși al proiectelor, pentru că într-un proiect bine gândit există întotdeauna o dimensiune de evaluare. Pentru că altfel ar lipsi un instrument esențial menit să îi asigure durabilitatea. Din acest punct de vedere, aș vrea să vă mai spun doar câteva gânduri de ordin uh, politic la cele spuse de Mitchell. Aștept așadar, în primul rând, uh, opinia uh, Comisiei, care aș mai adresa și a doua întrebare. Comisia Barroso, în general, crede dacă este cazul că s-ar gândește altfel decât comisia noastră, la lucru care mi se pare foarte plauzibil sau din potrivă, este vorba de uh, un demers al Direcției uh, Generale sau al domnului comisar Pibalks. Mă întreb dacă n-ar fi bine să avem o discuție cu domnul comisar Pibals pe această temă. Sigur că este o chestiune politică și, în măsura în care comisarul susține abordarea noastră, cred că acest lucru ne-ar uh, ajuta să uh, progresăm uh, în mod democratic în legătură cu această temă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Martin Pennington. Vreau uh, să confirm uh, ceea ce a arătat domnul Mitchell. Comisia a făcut două rânduri de propuneri. Prima privește aplicarea tratatului 290 din tratatul Lisabona și cealaltă privește aplicarea articolului 291. Este uh, este ă, legată de insistența comisiilor din trecut, cum că ă, Comisia Europeană trebuie să respecte ă, condițiile DCI, deci instrumentului de finanțare și cooperare pentru dezvoltare. Deci am încercat să ținem seama de treaba asta pe deplin în momentul în care am, s-au propus amendamente la aceste instrumente în revizia de etapă și am uh, dorit așadar să răspundem uh, preocupărilor și îngrijorărilor Parlamentului în acest fel. Cred că și discuția pe care tocmai am avut-o în legătură cu uh, exercițiul de analiză democratică al documentelor uh, de rapoartelor de etapă cu privire la documentele strategice de țară demonstrează că există un dialog foarte viu și Comisia este dornică să țină seama întotdeauna de părerile Parlamentului pentru fiecare țară discutată și uh, ca Parlamentul să știe că se ține seama de ele. Uh, deci nu e un dialog al surzilor cu muții, ci e doar o problemă de a continua aceste discuții pe marginea propunerilor făcute de comisie. Credem că este important să respectăm acest principiu al alinierii automate. Credem că sistemul de comitologie care permite obținerea unui număr mare de propuneri în fiecare an ar trebui să poată să funcționeze în continuare pentru că orice abatie, abatere de la, acest, de la acest principiu ar complica mult uh, lucrurile. Sunt convins că vor mai avea loc discuții pe această temă. După părerea noastră, așadar, e vorba de o chestiune orizontală care se referă la competențele Parlamentului în conformitate cu tratatul de la Lisabona doresc să răspund sugestiei făcute de domnul Görens cu privire la posibilitatea de a discuta cu domnul uh, comisar Piebalgs, dar uh, deci nu pot eu să dau un răspuns, uh, dar sunt de acord să transmit această sugestie mai departe și să vă transmis, transmit răspunsul dacă aceasta este dorința comisiei dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! având uh, în vedere faptul că data limită de prezentare a amendamentelor va fi această zi de vineri, de vineri 14 uh, mai la ora 2 și se va vota pe 2, pe 2 iunie. Și acum, domnul Ghimicel, pentru a trage concluziile. Aș spune în primul rând că întrebarea uh, pusă dacă tratatul de la Lisabona ne acordă uh, competențe legislative, e bine, le avem deja. În ceea ce privește actele delegate, um, noi vom avea aici mai mult control. Uh, problema este ce înseamnă un act delegat și ce înseamnă un act de executare. La primul nu avem uh, Uh, competențe. E ca și cum am avea o decizie uh, ministerială. Dacă renunțăm la dreptul nostru cu privire la actele delegate de a lua rezoluții, de a adopta rezoluții în Parlament, atunci înseamnă că ne predăm uh, tot ce facem uh, Consiliului. Cum ziceam și mai devreme, Uh, documentele de țară uh, sunt uh, acte delegate și programele de acțiune sunt acte de executare. Avem dreptul. Dacă credem că Comisia încalcă regulamentul, avem dreptul de a aduce această chestiune în Parlament, de a adopta o rezoluție pe marginea sa. Sigur că se discută pe această temă. Salutăm uh, comentariile Comisiei, uh, cum că doresc să țină seama de preocupările și îngrijorările noastre și, pe măsură ce discuțiile evoluează, sper că vom ajunge la un acord. Uh, asta este o călătorie într-un singur sens și noi trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, Parlamentul este luat în seama așa cum trebuie. Nu dorim să întârziem nimic în uh, ceea ce privește procedurile administrative, dar uh, Parlamentul face legile, trebuie să se țină seama de noi. Deci dacă comisarul dorește să se întâlnească cu, cu noi, ne-ar face mare plăcere. Uh, discuțiile tripartite cred că se vor relua și va trebui să luăm decizii pe această temă în curând. Mulțumesc! Domnul Deva, atunci să înțeleg că dacă Comisia este sinceră în obiectivele pe care le-a declarat, cum că dorește să împartă puterea cu Parlamentul și să devină mai uh, responsabilă și mai democratică și să nu fie cineva anonim, ascuns după vreun zid și mai departe, și deci noi suntem instrumentul de vizibilitate al comisiei, prin care comisia este percepută ca fiind uh, alcătuită din uh, oameni în carne și oase. Deci, dacă într-adevăr comisia e sinceră când spune asta, atunci presupun că comisia nu va obiecta uh, ca aceste documente naționale strategice să devină acte delegate. Și dacă ar aduce obiecții la acest lucru, atunci aș, nu aș fi așa de sigură, sigur că Comisia dorește într-adevăr să fie percepută ca mai democratică, mai vizibilă și mai responsabilă. Deci mă uh, înșel dacă fac această presupunere? Domnule Berman, aveți cuvântul. Domnule președinte, Grupul nostru socialist îi susține într totul pe Gay Mitchell în uh, punctul său de vedere cu privire la prerogativele Parlamentului, care nu ar trebui să fie diluate și erodate în această nouă situație. Tratatul de la Lisabona uh, are un scop cu totul diferit. Ideea tratatului era tocmai de a face ca Europa să fie mai democratică și acum uh, nu poți să vii pe ușa din spate și să diluezi democrația atunci când textul tratatului spune cu totul altceva. Nu putem așadar accepta acest lucru și dacă n-am vorbit până acum, este pentru că am întârziat și nu am avut curajul să iau cuvântul mai devreme. Mulțumesc foarte mult! Doamna Keller? Și noi uh, susținem uh, acest punct de vedere și eu, ca și alții, întotdeauna am luptat pentru și am susținut tratatul de la, uh, de la Lisabona, tocmai pentru scopul declarat al democratizării. Cu toții dorim o Europa mai democrată și cred că ar trebui să continuăm să susținem această poziție. Și Eh, la fel au spus și Comisia și Consiliul și ar trebui eh, să reamintim aceste eh, lucruri. Deci trebuie să ne păstrăm pe cât posibil și în cea mai mare măsură posibilă dreptul de control al Parlamentului. Domnul Martin Pennington dorește să intervină din nou pentru că, de fapt, nu am auzit foarte clar răspunsul dumneavoastră la această întrebare foarte importantă. Mulțumesc, doamna președinte. Răspunzând domnului Deva, vrea i-aș spune că am lucrat ore în șir în aceste grupuri de, de lucru cu privire la strategie și vreau să vă spun că, după părerea mea, există un dialog foarte viu între Comisie și Parlament. În ceea ce privește aplicarea tratatului de la Lisabona, aici trebuie să apelez la colegii mei de la Serviciul Juridic și de la Secretariatul General pentru a lua o poziție. Ce pot eu să vă spun este că în ceea ce privește programele de dezvoltare, cred că suntem văzuți ca atare, percepuți ca persoane și că, într-adevăr, dialogul a fost unul autentic. Ceea ce vorbim acum se leagă de aplicarea legală a dispozițiilor tratatului de la Lisabona. Domnule Michel, doamnă președinte, vreau să spun că noi am avut două referendumuri pentru tratatul de la Lisabona și am ocupat uh, de unul dintre ele. Ideea era tocmai de a democratiza pe mai mult, de a da mai mare putere în codecizie. M-au auzit ce a spus Comisia despre avizul juridic și nu avem un aviz juridic. Din fericire, Parlamentul are <clears throat> un serviciu juridic independent și avem un teren foarte solid pe care ne bază. Mulțumesc colegilor pentru sprijin. Sper că și Comisia își dă seama că există un sprijin din toate grupurile pentru această idee și e ceva, un aspect foarte important. De doi ani și jumătate am blocat DCI pentru că 13 regulamente au fost uh, fuzionate într-unul singur și tocmai ideea era de a da puterea și până la urmă am avut un acord foarte bun în ce privește acest instrument de ajutor pentru dezvoltare. Ideea este că controlul democratic al Parlamentului e foarte important în domeniile în care avem acte de delegare și aceasta e o parte foarte importantă. Deci, doamnă președinte, mă bucur foarte mult că mă bucur de acest sprijin. și sper că vom ajunge la un acord mulțumit. Mulțumesc, domnule Mitchell, pentru un raport foarte bun. Avem o ședință de vot la ora 6, deci avem un sfert de oră de pauză. Putem da telefoane sau orice doriți. Deci vă rog să reveniți la ora 6 pentru sesiunea de voturi. Pentru că am promis că nu o să începem înainte de ora 6. Asta era un acord pe care l-am făcut. Tiens, On va tient parole.

Nous allons commencer la session Vom începe sesiunea de voturi și o să începem prin a verifica funcționarea echipamentelor. On va voir, il faut dire... Oui, donc c'est ça. Donc on teste la... Deocamdată e doar un test al uh, aparatelor de vot. Spunem, s-a deschis votul și încercăm să votăm. Voilà. Super. Minunat. Toată lumea a votat. Le vote. S-a închis votul. Bon. Ça marche. Se pare că funcționează. Donc, nous votons en premier. Așadar, votăm mai întâi avizul privind Afganistanul. Da, e o problemă. Toată lumea își caută cartela de vot. Și domnul Deva. Nu pasă Trecem așadar la votul privind Afganistan. Și votăm prin ridicarea de mână, deci nu cu uh, cartela. La amendamentul 1, cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? S-a adoptat. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. 2 et 4. 2 și 4. Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Vot în, în bloc pentru 5, 6, 7, 8, 9. Până la 15? Oui. Donc, jusqu'à 9. Nu, până la 9. Vot în bloc, de la 5 la 9. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral 10. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11, cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține, se adoptă. 12 voturi pentru. Împotrivă. Cine se abține, se adoptă. Amendamentul 13. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu, trebuie să verificăm. Deci verificăm la amendamentul 13. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Bun. D'accord. Il faut le... On va l'ajouter. Se deschide din nou votul. Deci toată lumea votează încă o dată. <clears throat> Le vote clos. S-a închis votul. A. Se rejeté. Acum s-a respins. l-amendament 3. Amendamentul 13. Vom vota acum avizul în ansamblu. Cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? Avizul a fost adoptat. Păi avem poziția Uniunii Europene față de summitul G20 de la Toronto de pe 26-27 iunie pentru uh, întrebarea orală adresată Comisiei. Amendamentul 1. Acum e vot electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. S-a adoptat. Amendamentul 2. Se deschide votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 3. Vot pe părți. Prima parte. Se deschide votul. Se închide votul. S-a respins. A doua parte. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. S-a adoptat. Amendamentul 4. Se deschide votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. S-a adoptat. Și acum textul în forma modificată. Se deschide votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. S-a adoptat. Nous votons sur la résolution. Votăm acum rezoluția G20. Se deschide votul. Primul amendament s-a deschis votul. Da, nu e documentul corect, spune vorbitoare. Da, Est-ce que tu veux recommencer Oui, attends. Excusez-moi. Donc, euh, <clears throat> amendement numéro 12. Amendamentul 12 se deschide votul. Mais, mais c'est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 Se deschide votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a adoptat. A doua parte. Se deschide votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 14. Se deschide votul. Prima parte. A votat toată lumea, s-a închis votul, s-a adoptat. A doua parte, se deschide votul. Le vot e clos. S-a închis votul, s-a adoptat. Nu, s-a respins. Scuze, spune vorbitoare. Da, s-a respins. Amendamentul 15 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, s-a adoptat. y a un bloc Nu. Amendament 16. Amendamentul 16. Vot pe părți. Prima parte se deschide votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a adoptat. A doua parte se deschide votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a respins. 17, 18 și 19, un vot în bloc. Se deschide votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 20, se deschide votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 21. Se deschide votul. Tout le monde a voté. Le vote est clos. S-a închis votul. S-a adoptat. <coughs> Amendamentul 22. Amendamentul 22. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 23. Votul s-a deschis. Toată Lumea a votat, votul s-a închis, respins. Amendamentul 24. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 25, vot pe părți, s-a deschis votul prima parte, toată lumea a votat, Votul s-a închis. Respins. A doua parte, votul s-a deschis. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Da, adoptat. Amendamentul 8, votul s-a deschis. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 9. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a... Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 11. S-a deschis votul. Votul s-a închis respins și restul în bloc, nu, spune președinta. Amendamentul 26, s-a deschis votul. De la 26 la 4 vot în bloc. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Adoptat. 5. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptat. 6. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptat. 7. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptat. Un vot pe ansamblu textului în versiunea modificată. Amendată s-a deschis votul, toată lumea a votat, votul s-a închis. Adoptat. 27. c'est ça Berman, c'est ça C'est ça, c'est super. Bon. Nous votons maintenant... Votăm acum raportul lui Tis Berman. Putem să votăm 1, 2, 3. S-a deschis votul pe primele trei amendamente. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Adoptat. Alineatul 5, vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Alineatul 5, uh, Văd pe păst, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 4 Vot în bloc. Deci până la sfârșit în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Rezoluția în ansamblul ei, cine este pentru, împotrivă, adoptată. Vot electronic pentru următorul, spune președinta. Raportul Cashman. Aici am uh, o solicitare de intervenție a raportorului din umbră privind raportul Cashman. O, o, un minut și jumătate. Domnul Lionel Doncis. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, aș vrea să vă atrag atenția, dragi colegi, asupra faptului că până în prezent nu am dat suficientă atenție Asiei Centrale și țărilor din această zonă unde există problemă dar unele țări, cum ar fi Kirghistanul și Uzbekistanul, se apropie din când în când de catastrofe umanitare. Ar fi bine să lărgim perspectiva noastră asupra unor țări care pun probleme foarte mari, chiar și în Europa, dacă ne gândim la țări cum ar fi Moldova. Poate că aceste țări nu intră în categoria țărilor cel mai puțin dezvoltate, ci în categoria țărilor în curs de dezvoltare. De aceea doresc să fac Uh, un comentariu în ceea ce privește o problemă, uh, o abordare mai extinsă asupra țărilor cu probleme mari și uh, unde există o insecuritate uh, marcată. Mulțumesc, spune președinte. Trecem la uh, voturi. Amendamentul 28 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Respins. Amendamentul 29. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 30. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Adoptat. INTA 1. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptat. INTA 2. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Mm. Votul s-a închis. Adoptat. 31. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 33. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Respins. Compromisul 7. Vot pe părți. Prima parte. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptat. Partea a doua, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Respins. Amendamentul 32. S-a deschis votul. Da, devine caduc, spune președinta, pentru că am adoptat uh, compromisul 7, așa încât 32 devine caduc. Nu votăm, spune președinta. Compromisul 8. Vot pe părți. S-a deschis votul prima parte. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptat. A doua parte s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptat. 34 devine caduc, 35 caduc, 36. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Respins. 37 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Respins. 38 38 și 39 s-a deschis votul. 38 și 39 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Respins. Inta 14. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Respins. 40. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Adoptat. Patruzeci și unu, patruzeci și doi și patruzeci și trei. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul adoptat compromisul 9 s-a deschis votul toată lumea a votat s-a închis votul adoptat amendamentul 45 s-a deschis votul toată lumea a votat s-a închis votul respins 46. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptat. 47. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptat. 48. Vot pe părți. Prima parte. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, votul s-a închis, adoptat. A doua parte, s-a deschis votul, toată lumea a votat, votul s-a închis, respins. Compromisul 10, s-a deschis votul, toată lumea a votat, toată lumea a votat, votul s-a închis, adoptat. Amendamentul 52, votul s-a deschis. Toată lumea a votat. 52, toată lumea a votat. S-a închis votul. Respins. Votul, uh, amendamentul 53. S-a deschis votul. Doamnă președintă, vă rog să mă ascultați. Cred că am dreptate să spun că nu am uh, votat compromisul 5. Exact asta vreau să vă sugerez, spune vorbitorul. Așadar, 53 s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 54 s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul, adoptat. Amendamentul 55. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 56. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 57 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Respins. Amendamentul 58 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 59. Deci 58 este adoptat spune președinta. Amendamentul 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 60. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 61 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Respins. Amendamentul 62 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Adoptat. Compromisul 11 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Adoptat. 63, 64, 65 devin caduce, 66. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Compromisul 12. Adoptat. Compromisul 12. S-a deschis votul, toată lumea vor votat, s-a închis votul, adoptat. Amendamentul 70, s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul, respins. Amendamentul 71, s-a deschis votul, toată lumea a votat, votul s-a închis adoptat. Inta 3 s-a deschis votul. Șaptezeci și unu. Este adoptat? Da. Deci trecem la INTA 3. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptat. Inta 4. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptat. Inta 5. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptat. Inta 6. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptat. Inta 7. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Respins. Inta 8. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, votul este închis. Adoptat. Inta nouă, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Adoptat. Inta 10, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Adoptat. Inta 11, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Adoptat. 72. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 73. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Adoptat. Trecem acum la amendamentul oral S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Respins. Șaptezeci S-a deschis uh, votul, toată lumea a votat, s-a închis votul, respins. Amendamentul oral 1. Doamnă președinte, vă rog să explic în numele raportorului a cărui uh, zbor a fost întârziat. Nu avem o problemă cu fondul global, dar ar fi o greșeală să restrângem la fondul Uh, global. Acesta este singurul uh, motiv uh, care stă în spatele acestui amendament. E vorba așadar de o solicitare de vot pe părți. Avem prima parte, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul, adoptat. Partea a doua. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Adoptat. Amentamentul 76 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Respins. Compromisul 13. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, votul s-a închis, adoptat. Șaptezeci opt. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Respins. 79. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Respins. 80. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Respins. 81. Vot pe părți. Prima parte. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Respins. Partea a doua. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 82. S-a deschis votul. E vorba de un vot pe părți, în patru părți. Prima parte s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Prima parte adoptată, a doua parte s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul, adoptat. A treia parte s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul adoptat și a patra parte s-a deschis votul toată lumea a votat votul s-a închis adoptat Donc 83 83, c'est ça hein? 83, le vote est ouvert. 83, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul oral 3. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral 4. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. INTA 13. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 85. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 86. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 89. S-a deschis votul.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 95. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 96. A deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 97. S-a deschis votul, a votat toată lumea, S-a închis votul. Se respinge. 98. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 15. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 101. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 102. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral 5. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 103. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 104. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 105. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 106. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Inta 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 107. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votăm considerentele. Considerentul 4. S-a deschis votul. La 4. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 5 și 6 împreună în bloc. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. Considerentul 7 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Considerentul 8 s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Compromisul 1. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 10 și 11 în bloc. Nu. zece doar. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. 11. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 13. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. paisprezece, S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 15. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 17. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 18. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 19. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 21 și 22. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 23. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 24 la 27 în bloc. Mm, nu. Nu, le luăm pe rând. 24, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 25. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 26. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 27. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum referirile în bloc. E de acord toată lumea să le votăm în bloc? 1. S-a deschis votul pentru primele două. Vă rog, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 2. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. A, se adoptă. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Rezoluția amendată se des, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă așadar. Doamna Keller, am o întrebare sau adresată celorlalte grupuri politice. Vom vota în plenară săptămâna viitoare sau peste două săptămâni Problema este că raportul nostru nu a fost evaluat ca un raport strategic, deci nu va avea loc o dezbatere. Dar nu știu uh, de ce, pentru că mi se pare chestiunea cea mai strategică, dar ce afectează toate zonele politicii. Deci dacă celelalte, toate celelalte grupuri politice sunt de acord, putem cere președintelui să se adreseze uh, Uh, președintelui nostru să se adreseze președintelui pentru a-l declara raport strategic ca să avem o dezbatere în plenară. Dacă sunteți de acord, eu v-aș sugera să procedăm în acest fel. În mesaj poate pe care nu l-ați auzit, și anume că avem probleme cu delegația noastră Palestina și rog uh, coordonatorii și pe membrii delegației pentru Palestina să rămână după ce ne vom fi încheiat uh, ședința. Domnul Cașman, domnul Berman, doamnă președinte, având în vedere cele spuse de antevorbitorul meu și eu cred că raportul meu privind uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului ar trebui să fie declarat strategic și să nu fie redus la un simplu vot, pentru că este mult prea important. Și o să încerc să obțin sprijinul celorlalte grupuri politice pentru treaba asta. Mulțumesc! Secretariatul îmi amintește că trebuie să insistăm asupra acestui uh, sprijin al grupului politic. Domnul Berman, cred că vorbesc în numele grupului politic uh, atunci când spun că și noi dorim ca acest raport să fie considerat uh, strategic cât și susțin de asemenea și solicitarea făcută de Michael Cashman. Domnule Gerenți, și eu cred că pot să vorbesc în numele grupului uh, nostru politic atunci când uh, îmi exprim sprijinul pentru cererea uh, celor doi raportori. Bun, și eu doresc să fac același lucru și să-mi exprim sprijinul. Doamna Keller? Sunt de acord că va trebui să cerem o dezbatere pe această temă. O dezbatere actualizată sau ceva în acest sens. Restez avec moi ici. Cinq minutes, c'est important